Sie haben hoffentlich einen guten Sper că ați avut un concediu plăcut și că v-ați întors cu puteri noi, astfel încât să putem uh, depăși provocările ce vor urma. Ați primit o ordine de zi, a existat o cerere de modificare, respectiv să vorbim despre CETA mâine, eu mă împotrivesc, pentru că nu toți au putut fi prezenți. În orice caz, dacă vom, nu vom reuși să bifăm acest punct, vom continua mâine. Mai există alte cereri de modificare a ordinii de zi? Nu există. Atunci o considerăm aprobată. Apoi aprobarea procesului verbal al reuniunii din 30 iunie. Ca de obicei, dacă nu există obiecții până la finele reuniunii, atunci îl considerăm uh, adoptat. Trecem la punctul 3, comunicări ale președintelui. Astăzi vom uh, avea o, o delegație din Indonezia, nu știu dacă au ajuns deja, și o delegație din Kenya, condusă de ministrul uh, comerțului, pe care îl salut călduros. Ca de obicei, o dată pe an avem o întâlnire cu ambasadorii statelor UE, împreună cu reprezentanții Parlamentului, iar asta va avea loc marți, marțea viitoare, 6 septembrie, și toți colegii sunt invitați să participe aveți programul concret. Din, între 18 și 22 iulie am avut o delegație care a fost uh, la Nairobi. Am avut o vizită de lucru și am avut foarte multe întâlniri. Am putut uh, influența mandatul, noul mandat și am putut discuta pe larg despre viitorul protecției investițiilor și viitorul modelului european. Vom discuta pe marginea raportului acelei cu privire la acea vizită de, de lucru în data viitoare. Ministrul de Externe australian va fi joia viitoare la Bruxelles și va exista o reuniune comună AFET-INTA pe 8 septembrie de dimineață. Delegația din Indonezia, deputații uh, din Parlamentul Indonezian au sosit între timp și vreau să le spun bun venit din partea noastră. Vă mulțumim, v ați alăturat este un moment prielnic pentru că Indonezia tocmai a încheiat uh, un acord de parteneriat comercial uh, în 18 august, astfel încât Indonezia este prima țară care a obținut această licență FLEGT, care va intra în vigoare în 2016, se referă la exporturile de cherestea, și ele se vor desfășura în condiții de omologare. Deci, încă o dată, mulțumim colegilor din Indonezia. Noi și cu Rusia am uh, avut câteva proceduri împreună cu OMC. E vorba de litigii și acolo Rusia a pierdut deja unul. E vorba despre chestiuni vamale, produse din hârtie și ulei de palmier. Astfel, uh, s-a constatat că Rusia a încălcat regulile OMC. Sunt mai multe litigii de acest gen, însă pentru prima dată Rusia a fost uh, sancționată în mod corespunzător de către OMC. Și apoi comunicările mele, ca de obicei, uh, Țin și mențiunea că reuniunea noastră este transmisă pe, pe internet. Cu siguranță că avem uh, mulți utilizatori de internet care ne urmăresc. Îi salut uh, pe cei din Lisabona, Tallinn și Budapesta și, bineînțeles, pe toți ceilalți europeni care ne urmăresc pe internet. Aici uh, vreau să-mi închei comunicările și, de fapt, am putea trece la regulile de import cu privire la produsele textile din Belarus. Domnul Tacula, care este raportorul, uh, nu este astăzi aici, dar doamna Ris îl va reprezenta și îi dau imediat cuvântul, vă rog. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, je vous livre... Mulțumesc, domnule președinte, și tocmai am primit uh, elementele raportului. Uh, domnul Tacula n-a putut să fie alături de noi în această dimineață și vă cer scuze. Raportul acesta îmi transmite dumneavoastră că este destul de tehnic, dar ați văzut că este și politic, eh, din punct de vedere politic este important. E vorba de importul de textile și îmbrăcăminte din Republica Belarus către Uniunea Europeană și cred că uh, Uh, eliminarea uh, taxelor vamale e un gest important pentru a îmbunătăți relațiile dintre noi și Belarus. E și un mod important de a susține modernizarea economiei Belarusului și uh, Europeană nu trebuie să utilizeze uh, două tipuri de măsuri pentru același comportament, să penalizeze altele, unele țări și pe altele nu. Uh, nu putem avea duble standarde, după cum spune domnul Tacula, dacă dorim să susținem democrația și evoluția sa la nivel global. Domnul Tacula subliniază că a luat notă de preocupările unor colegi uh, cu ocazia primului schimb de opinie pe această temă. Uh, sa a elaborat și un calendar pentru ca uh, termenul de depunere a amendamentelor să fie acum pe 17 septembrie, astfel încât vom putea vedea care sunt rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Belarus, care vor avea loc pe 11 septembrie, și consecința logică a eliminării cotelor la import uh, de textile și îmbrăcăminte din Belarus ar trebui să fie eliminarea din regulamentul de bază a tuturor uh, prevederilor legate de cote în uh, ce privește comerțul cu îmbrăcăminte, cotele se aplică pentru îmbrăcăminte sau textile prelucrate în Belarus și apoi reimportate în Uniunea Europeană, deci provin din Uniunea Europeană, astfel încât uh, cotele devin redundante. În propunerea sa, Comisia a omis însă să se ocupe de acest caracter redundant, astfel încât Hanu, Tacula propune mai multe amendamente care să rectifice această omisiune și uh, conținând adaptările tehnice necesare ale regulamentului de bază. Modificările uh, din uh, proiectul de raport au fost discutate deja cu Consiliul și Comisia și dacă vor fi adoptate, am putea apoi să încheiem rapid această procedură legislativă <clears throat> odată cu amendamentele. Domnul Tancul așteaptă cu interes toate comentariile care vor fi făcute. Mulțumesc! Merci beaucoup. Und dann gebe ich den Schattenbericht. Și apoi dau cuvântul raportorilor din umbră. Grazie, președinte. Ma... Vă rog. Mulțumesc, următorul vorbitor. După cum a spus uh, colega Riz cred că acest acord are o importanță deosebită la nivel politic. Sunt de acord cu cererea raportorului și anume de a amâna depunerea amendamentelor, uh, așteptând uh, rezultatele alegerilor din Belarus și asta ne arată legătura strânsă între comerț și politică. Pașii înainte făcuți de către Belarus în legătură cu eliberarea deținuților uh, sau unor deținuți politici Apoi, eh, participarea la programe cum ar fi Erasmus, eh, proiectele de schimb eh, legătură cu cele mai bune practici sunt de evidențiat. Noi credem că Comisia, din punct de vedere tehnico-comercial, a evaluat ce valoare de impact să facă în legătură cu <clears throat> această nouă măsură. Sigur că e important să conferim garanții Uniunii Europene și, ale, și industriei textile că nu vor exista prejudicii uh, în legătură cu noua situație. Grupul meu dorește să susține, să susține propunerea atât în ce privește abolirea cotelor tarifare, dar și uh, pentru semnificația sa politică. Mulțumesc! Grația Caroline. Acum Caroline. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu toată lumea că aici e vorba despre o decizie importantă și uh, că putem recunoaște deja progresele democratice din Belarus. După cum am spus, eliberarea deținuților a fost un semnal foarte bun în acest sens. Astfel se Uh, îmbunătățesc uh, relațiile dintre UE și Belarus. Uh, eliminarea contingentelor respective cu privire la îmbrăcăminte ar reprezenta un semnal important și relațiile dintre UE și Belarus ar trebui să îmbunătățească și mai mult. Efectele eliminării acestor contingente sunt destul de mici, dar sunt totuși un semn bun și aici sunt de acord cu raportorul s-a dovedit că izolarea și limitările nu uh, au fost benefice pentru dezvoltarea țării. Astfel am putut vedea cum evoluează lucrurile acolo. Mi se pare că uh, e important să așteptăm uh, alegerile parlamentare din Belarus. Colega mea din Austria și din Tirol chiar, uh, care uh, conduce Comisia Antidiscriminare, al Consiliului Europei. A fost în calitate de observator acolo și va fi uh, observator pe timpul alegerilor. Vom, voi păstra legătura cu ea și apoi voi decide dacă se poate elimina într-adevăr acea cotă. E important să începem să ne alăturăm sau să sprijinim uh, Belarusul uh, în uh, eforturile de apropiere de standarde europene standardele europene și va trebui să uh, vedem cum uh, se desfășoară alegerile, apoi putea decide cu privire la eliminarea cotelor. Mulțumesc, domnul Campbell, da? Bun. Uh, bun venit tuturor. Salutăm cooperarea îmbunătățită între UE și Belarus, având în vedere evenimentele recente ei sunt, uh, se consideră că noi transmitem acum un semnal politic important, uh, dacă vrem să uh, evităm aceste piedici, constrângere, atunci o vom face. Bineînțeles că ne dorim un Belarus democratic și liber și în continuare ne vom strânge cooperarea cu ei, chiar dacă drumul lor către democrație va fi unul lent. Sunt de acord cu temerile care au fost exprimate în uh, Parlament în ceea ce privește viitoarele alegeri parlamentare. Unii spun că va trebui să așteptăm um, aceste alegeri și rezultatul lor înainte de a uh, elimina acele constrângeri. Cred că este foarte important să, așteptăm. Există deja peste 400 de observatori, acolo 300 dintre ei vin din state independente în Commonwealth. Poate că Comisia ar putea să uh, facă câteva observații cu privire la acest lucru. Mulțumesc și acum Helmut. Mulțumesc și le urez tuturor uh, un început bun al celui de-al doilea semestru. Mă pot alătura antevorbitorilor mei și noi cei de la GUE. Uh, susținem abordarea raportorului, poate că vrem să venim cu o observație suplimentară legată de dimensiunea politică. În prezent, uh, statele G20 pregătesc summitul de la Hangzhou și acolo va fi vorba despre poziția statelor G20 cu privire la viitoarele, viitorul sistem comercial. De ce spun asta? Pentru că Belarusul este una dintre țările care nu sunt membre OMC. Și atunci întrebarea privitoare la relațiile comerciale cu state terțe ale UE, relațiile UE cu state terțe și modul în care vor fi tratate ele, este strâns legată de eliminarea acestor constrângeri, limitări. Și cred că ar trebui să ne alăturăm uh, propunerii raportorilor și să fim de acord cu ea. Da, mulțumesc. Și acum dau cuvântul comisiei. Doamna Jane Hanle. <laughs> mulțumesc. Bună ziua tuturor. Lucrez la DigiTrade și depinde de relația cu Belarus. Vreau să vă spun o scurtă, să vă transmit o scurtă comunicare. Răspund și de relația cu Rusia și a spus că UE a câștigat primul litigiu cu Rusia, dar trebuie să menționez că a mai câștigat un litigiu. A existat un raport final privire la interdicția importurilor de carne de porc. Am primit un raport în iulie despre asta. Nu voi repeta tot ce s-a discutat. În principiu, suntem de acord cu eliminarea constrângerilor, pentru că aici Acum câteva observații legate de alegerile din Belarus. Bineînțeles că monitorizăm uh, desfășurarea lor, avem uh, observatori acolo și va exista un raport detaliat. În al doilea rând, relația cu statele terțe sau cu statutul de non-membru în OMC al Belarus Bineînțeles că putem îmbunătăți relațiile comerciale cu astfel de state terțe. De exemplu, pregătim un mandat de, de uh, negociere cu Azerbaijanul, care tot așa nu este membru. Bine, își propun, obiectivul final este să uh, fie membru OMC și noi ne dorim acest lucru să-i sprijinim în accelerarea acestui proces. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, doamna Rees. Alles ist klar. Dan... Eh, Bun, tot în regulă. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 19 septembrie, ora 12. Și în reuniunea din 12-13 septembrie vom avea votul. Stimați colegi, trecem acum la trei eh, puncte pe ordinea de zi care vor fi bifate împreună. Mai întâi, discuția cu privire la șase acte delegate. Sunt șase state pe care le vom elimina din uh, regulamentul cu privire la acces. Apoi al doilea punct, discuția punctuală legată de EPAS. relația cu Africa de Est. Și mă bucur că ministrul comerțului din Kenya este prezent astăzi și vom da și cuvântul ceva mai târziu. Și apoi vom vorbi despre acordul de parteneriat economic pe care l-a semnat Ghana. Începem mai întâi uh, cu cele șase acte delegate care pe baza negocierilor uh, acestor acorduri vor uh, fi eliminate din uh, regulamentul actual. Botswana, uh, Namibia, Costa de și Swaziland, Ghana și Kenya. Aș da mai întâi cuvântul raportorilor responsabili și apoi colegilor deputați, dacă își doresc. Decizia cu privire la procedură o vom lua la reuniunea coordonatorilor. Mai întâi vom uh, auzi pozițiile raportorilor și apoi uh, aveți cu toții prilejul de a interveni. Iar apoi coordonatorii vor lua decizia finală. E o, o procedură destul de comprimată. Înainte de a prezenta poziția, aș dori să uh, rog comisia să ia cuvântul doar, doar pentru 3 minute. Sandra, te rog. Thank you, uh, Honorable Lange. Good morning, everybody. Mulțumesc, domnule Lange, și bună dimineața tuturor. Voi încerca să succint să vă prezint situația. Deci, cinci din cele șase țări care au fost menționate de președinte sunt sigure, au ratificat acordurile. Uh, și au îndeplinit condițiile incluse în actul delegat, care astfel devine obsolet. Kenya încă e pe rol, ca să spun așa, poate, ați, as, poate vom asculta ce va spune direct domnul ministru, care este invitat pentru punctul următor. Încă încercăm să semnăm actul. Știți că va fi un summit pe 8 septembrie cu to- toți președinții implicați și consider că trebuie să fim optimiști, că și Kenya va semna, iar acum vreau doar să adaug că în ce privește ratificările, avem Namibia, Botswana, Swaziland uh, care au ratificat, însă aș mai spune că ieri uh, am primit o știre foarte bună din Africa de Sud. Parlamentul Africii de Sud, în unanimitate, a ratificat acordul de parteneriat economic. Cred că e o veste bună pentru noi toți, mai ales că uh, Schuster a insistat că și parlamentele trebuie să ratifice și iată, s-a ratificat în unanimitate. Așa că, în final, vă mai spun doar că în ce privește toate aspectele tehnice, întrebări pe care ați putea să le aveți, ce va face comisia, eu aș spune acum uh, s-au îndeplinit condițiile și suntem pregătiți, putem intra în detalii dacă doriți, chiar în întâlniri bilaterale, uh, poate nu neapărat în acest format. Mulțumesc! Minunat! și chiar incredibil cât de succint ați putut să ne faceți această prezentare, spune președintele, foarte bine. Deci raportorii, raportorul pentru Africa de Vest, domnul Fielner nu e aici, domnul Sarah Lamson nu e aici, pentru Africa de Est, domnul Scholz este însă în sală și domniei sale îi voi da cuvântul. Uh, Am avut deja o aud audiere foarte interesantă înainte, acest, înainte de acest schimb de opinii și, după cum probabil știți, uh, membrii comisiei, anumite grupuri politice au avut obiect, de obiectat față de actele delegate și s-au concentrat asupra acestui aspect. Acum uh, voi reveni la uh, acordul de parteneriat cu țările din Africa de Est, însă vreau mai întâi să subliniez deși ceilalți doi colegi nu pot uh, comenta, articolele 2, 3D și articolul 24A ale regulamentului de acces la piață dau putere comisiei să modifice acest regulament pentru a uh, elimina un stat din grupul de state ACP care uh, care nu a ratificat încă acordul care va fi inclus în anexa 1, care, care nu a ratificat Uh, și uh, există o întârziere nejustificată. Până la 13 iulie, Comisia Europeană ne-a prezentat propunerile pentru șase acte delegate, care tocmai au fost menționate de președinte, în legătură cu aceste șase țări ACP. Noi, în Parlamentul European, trebuie să mulțumim, deci, Comisiei pentru posibilitatea de a discuta această chestiune legată de actele delegate. reprezintă aspecte comerciale, dar și uh, politice. Decizia de a impune unor țări terțe un termen pentru a ratifica, cred că este o decizie politică. Dar ce înseamnă pentru noi? și pentru țările din grupul ACP. Se pune întrebarea aceasta. Dar cred că nu e vorba doar de un regulament sau aplicarea sa. Grupul nostru consideră că trebuie să ținem cont mai mult de impactul economic-politic al opțiunii uh, actelor delegate. S-a menționat deja cazul Keniei, care încă nu a semnat acordul. Se pune și problema comunității Africii de Est. E similară situația și pentru unele țări din Africa de Vest. Dar trebuie să fie foarte corect și clar. Și Mă gândesc și la strategia UE pentru Africa, deja înaintat Parlamentului, de președinta Mogherini, vicepreședinta Mogherini. Noi, cu relațiile noastre politico-economice cu țările africane, trebuie să ne concentrăm pe consolidarea cooperării lor interne și regionale, dezvoltarea lor pentru ca să le ajutăm. Asta trebuie să fie uh, punctul nostru principal. Apoi articolul 208 al tratatului spune că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de obiectivele de cooperare pentru dezvoltare uh, în relațiile cu aceste țări. Cred că aceste politici sunt, uh, au ca pilon comerțul, ca pilon principal grupul nostru considerăm că actele delegate se opun acestui principiu și acestui uh, spirit în care trebuie să acționeze Uniunea. Și credem că e o direcție incorrectă. Uh, și considerăm că termenul de 1 octombrie trebuie eliminat pentru că nu este realist. Nu ține cont de situația concretă a țărilor acestora. La Nairobi, la ultima adunare generală UNCTAD, s-a putut uh, discuta situația Keniei și delegația noastră a fost acolo. Deci cred că e un motiv suficient pentru a putea afirma că nu avem nevoie de acest termen de 1 octombrie. Și apoi vreau să spun că asta nu va ajuta dialogul politic, nici dezvoltarea țărilor africane în general. Dar nici uh, cooperarea regională. Și ar putea cauza chiar pierdere economice acestor țări în curs de dezvoltare. Mă opresc aici, însă cred că trebuie să ținem cont de acest aspect și să-l discutăm uh, mai în amănunt. Președintele, deci, mai precis, propune să uh, respingem cele șase acte delegate și să amânăm acest termen în legătură cu aceste acte. Noi obiectăm la adresa actelor delegate. And now I will give the floor to the other uh, members of... Bun, acum dau cuvântul celorlalți membri ai comisiei. Vă rog, vă rog următorul vorbitor. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc pentru uh, introducere. Äh, Fraktionen sagen, dass ich darauf hinweisen möchte, dass die Länder über Vreau să vă spun acum că țările despre care vorbim nu mai sunt uh, mai sunt țări în curs de dezvoltare și că nu mai primesc aceleași uh, privilegii ca statele cu un grad mai scăzut de dezvoltare. În ultima legislatură am discutat despre uh, regulamentele aferente. Am spus că regulamentul nu este compatibil cu regulile OMC. Totuși l-am pus în vigoare pentru a sprijini aceste state, însă ne-am dis- am discutat și despre perioada în care poate rămâne în vigoare regulamentul respectiv. Am uh, avut o dezbatere uh, luni în șir și am uh, decis să prelungim perioada cu încă 2 ani pentru a oferi uh, Comisiei prilejul de a discuta despre punctele controversate. Uh, va fi dificilă activitatea din Parlament. Dacă noi uh, convenim, să zicem, un termen limită de 1 octombrie, iar uh, doi ani mai târziu nimeni nu-și mai aduce aminte de acel compromis, de acel termen stabilit. Deci mai întâi trebuie să vedem, uh, trebuie să ne asigurăm că statele respective vor semna acordurile. Eu cred că sunt bune pentru ele. În continuare, prin acele acorduri li se asigură un acces bun la piața europeană. Totodată nu ar trebui să transmitem un semnal greșit prin prelungirea termenului. Deci, după cum spuneam, conveniseră în termenul de 1 octombrie 2016 și dacă ne uităm acum care sunt statele care se împotrivesc, eh, ar avea sens să păstrăm, eh, să menținem o presiune asupra acestor țări. Dacă rămân la final o țară sau două care putea fi chiar luate drept o statici de alte state, atunci, bun, nu mi se mai pare rezonabil o prelungire suplimentară a termenului. David. Thank you, Chair. Uh, my group's also... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu obiectez față de aceste acte delegate. Sandra a fost uh, admirabil de succintă, dar uh, în mod neobișnuit o să rog să dezvoltă un pic ceea ce dorea să spună, pentru că vreau clarificări, în primul rând în ceea ce privește Namibia, Botswana și Swaziland. Pentru că Vreau să știu dacă acum se propune retragerea actelor delegate pentru aceste trei țări, pentru că altfel nu are logică. Deci vreau să știu dacă aceste acte delegate vor fi uh, retrase până la urmă. În ceea ce privește coas, nu toate partidele au adoptat aceeași linie, dar Costa de Filde și Ghana au uh, semnat acordurile interimare din 2007 asta atrage după sine automat uh, retragerea actelor delegate sau doar uh, semnarea uh, acordului din 2014 atrage această retragere, pentru că mi se pare incorrect față de coasta de Filde și Gana că sunt în continuare pedepsite, deși au semnat acest acord interimar. În ceea ce privește Kenya, într-adevăr, acesta este cel mai dificil caz. Uh, Kenya și-a făcut temele, a făcut tot ce trebuia pentru a semna acest acord de parteneriat economic, dar a fost dezamăgită de partenerii săi. Și atunci de ce ar trebui Kenya să fie pedepsită? Nu putem susține actele delegate pentru Kenya în împrejurările date. Pentru a fi succint, vreau să spun că, într-adevăr, s-a ridicat un punct interesant. Termenul limită de 1 octombrie este cât se poate de nerealist. Poate ar trebui să avem un termen limită mai realist pentru aceste țări, pentru că există niște obiective serioase care trebuie îndeplinite și, în mod clar, 1 octombrie nu se potrivește. Mulțumesc! Mulțumesc! După intervenția celorlalți eurodeputați, Sandra va primi câteva minute să răspundă la întrebări. Ska la acum. Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că am întârziat un pic. Dar va fi interesant, într-adevăr, să primim clarificări. Dacă veți retrage actele delegate, care sunt acestea, cine ce a semnat, uh, acorduri interimare sau nu, deci dacă ați putea să clarificați un pic, în special în ceea ce privește Noi Avem o problemă foarte mare în general. Întregul subiect ar trebui să fie că trebuie să ne gândim care este cea mai logică structură economică pentru țările implicate nu doar în interesul nostru, ci și în al lor. Dar economia regională a fost întotdeauna subliniată. Și dacă luăm anumite țări din Ecovaz și pe altele nu, și acestea sunt implicate mai târziu, asta va crea probleme mari pentru dezvoltarea regională a Ecovaz. Am avut uh, și alte acorduri de acest gen în care ar fi trebuit să fie ceva regional, dar uh, a fost implicată doar o țară și cred că ar trebui să ne gândim la o perspectivă de coerență a politicilor de dezvoltare. Pentru că noi trebuie să încurajăm și să promovăm ceea ce uh, arată că ce facem noi acum nu merge în această direcție. Sunt de acord cu colegii în ceea ce privește termenul limită. Grupul meu nu a crezut niciodată în acest termen limită. Uh, și nouă ni se pare greu să facem uh, acorduri uh, comerciale în funcție de un termen limită, pentru că lucrurile nu funcționează întotdeauna așa cum uh, trebuie și lucrurile se complică și cred deci că ar trebui să alegem un termen limită mai realist și de asemenea să nu-l folosim ca instrument de șantaj pentru că nu ar fi bine să folosim acest calendar drept instrument politic. Dar cei care au fost la dialog își amintesc că problema acestui termen limit a fost un element politic, practic, care nu s-a bazat pe așteptări realiste, ci mai degrabă pe o moștenire politică. Mulțumesc, Emma! Vreau doar să spun că susținem uh, procesul acesta și uh, Uh, rămânem angajate, angajați în acest proces uh, față de țările ACP. Ne îngrijorează să auzim că anumite țări din Africa Occidentală și Orientală au dificultăți după ce aceste acorduri au fost încheiate și ne îngrijorează în principal Ghana și Kenya, care ar fi într-o, într, într -o poziție foarte, poli, uh, foarte dificilă. Deci susținem extinderea termenului limită pentru actele lor delegate, dar vrem să auzim mai multe din partea Comisiei și sper că vom afla mai multe detalii în legătură cu ce se va întâmpla dacă comunitățile din Africa de Est nu semnează acest acord. Ce se întâmplă cu țările din Africa Occidentală dacă acestea refuză să semneze? Deci este un acord de parteneriat și cred că ar trebui să uh, preluăm și punctele lor de vedere. Deci dacă ar exista o oportunitate de a face un schimb de opinii, ar fi excelent. Mulțumesc, Maria. Mulțumesc, domnule președinte. Eu regret sincer inițiativa Comisiei Europene. O regret pentru că pică într-un moment foarte prost cu un termen de negocieri foarte dificil cu aceste trei regiuni diferite din Africa și avem senzația că această tactică a Comisiei este o tactică de forță pentru a constrânge anumite țări care ar avea îndrăzneala să pună la îndoială anumite discuții legate de aceste acorduri. Eu mă opun acestei maniere de lucru în cadrul unor negocieri pentru că această manieră de lucru a Comisiei a avut două efecte. În primul rând, un efect de instabilitate asupra unor economii care au deja tendința să se consolideze la nivel african și mă refer în special la Kenya și le mulțumesc reprezentanților kenieni care sunt prezenți aici. O economie care se diversifică astăzi și a fost o lovitură dată în condițiile în care Kenya a făcut toate eforturile pentru a semna acest acord. Nu uitați că la început Kenya nu era deloc în favoarea acestui acord, iar acum o ținem o statică și uh, punem economia sa într-un proces de instabilitate și cred că asta este inacceptabil din partea Europei. De asemenea, relația între Europa și Africa este uh, încercată de o uh, lipsă de încredere și cred că ar trebui să spunem că astăzi nu suntem doar într-o relație economică cu Africa, dar toate problemele legate de problemele migratorii, spre exemplu, sunt legate și de ceea ce facem la nivel economic. Și atunci îi cer Comisiei să aibă un pic mai multă coerență între Direcția Generală Comerț și SAE pentru a avea o adevărată politică europeană față de Africa și nu doar o politică a constrângerii față de țările care au îndrăzneala să pună la sub semnul întrebării anumite politici. A doua problemă este că vorbim mult despre termene rezonabile în regulamentul privind accesul pe piață. Și atunci de ce vorbim atunci când vorbim despre termene rezonabile? Pe de o parte am vorbit despre acorduri uh, regionale și când am văzut uh, dificultățile legate de aceste acorduri regionale, am recurs la acorduri interimare bilaterale, așa cum avem cu Ghana, și apoi revenim și asupra, cu termenele rezonabile asupra acordurilor regionale. Și atunci de ce vorbim aici? vorbim despre acordul regional sud-est, uh, sud-est-vest sau despre acordurile bilaterale. Și adresez întrebarea Comisiei pentru că e un haos acum. Ni se spune că dacă se semnează acordul interimar cu Ghana, Ghana nu e exclusă și atunci eu nu mai înțeleg deloc despre ce vorbim. Apoi, când vorbim despre termene rezolabile, este adevărat că dacă avem uh, termene limită pentru că Africa de Sud, uh, votul uh, în Parlamentul European pe 13 septembrie, am putea respecta data de 1 octombrie în ceea ce privește accesul pe piață pentru țările care fac parte din acordurile de, delegate, din actele delegate. Din potrivă, în ceea ce privește estul și vestul, acum nu există niciun fel de termen limită fixat pentru votul în Parlamentul European înainte de octombrie. Și asta înseamnă că vom sancționa țări africane pentru că noi nu suntem capabili să stabilim niște termene limită la nivel european. Și atunci adresez întrebarea Comisiei. Se gândește că putem vota aceste acorduri regionale în Parlamentul European înainte de 1 octombrie? Și să nu uitați, domnule Caspari, că a existat, într-adevăr, un acord, dar între timp lucrurile s-au schimbat și cred că situația politică din Burundi, în ceea ce privește acordul de est, ridică o problemă clară pentru europeni care nu mai vor să mai voteze o, uh, un acord cu o țară care încalcă în întregime acordul de la Cotonou. Doamna Mogherini a activat uh, articolul 96 din acordul de la Cotonou deci nouă ne-ar fi imposibil să votăm un acord pentru care s-a activat uh, articolul 96 din uh, acordul de la Cotonou. Deci haideți să fim coerenți, pentru că mm, situația din Burundi s-a schimbat mult față de acum 2 ani. Acum avem acordul 96 activat și deci nu putem uh, vota acest uh, acord în cadrul Parlamentului European. Cer deci să avem un pic de ordine și de coerență în politicile DG Trade uh, în relațiile cu Franța, cu Africa, mă scuzați. vielen Dank. Mulțumesc și eu cred că actele delegate sunt un instrument nefericit primul rând, nu corespunde spiritul unui parteneriat. Acolo încerci să ameninți mereu, încerci să progresezi împreună cu partenerul tău. Și în al doilea rând, este o abordare foarte mecanistă, mecanist, mecanicist politică. O să spui, da, haide să terminăm cu direcțiile astea, dar uh, nu poți să spui, da, acum doi ani uh, am decis uh, o procedură formală, cum a spus și antevorbitorul meu, la arena există situații în care noi, cei de la Parlamentul European, nu, stabili, European, nu stabilim și nu respectăm termenele stabilite. Anumite prevederi sunt superflue și la țările problematice, ei bine, acolo nu, ele nu pot fi depășite cu astfel de acte normative, ci deci, trebuie să ne gândim la nivel politic cum le putem depăși. Deci, până la urmă, putem chiar să le retragem. Actele delegate pot fi retrase pentru că ne se par superflue, pentru că o astfel de parteneriat nu ar trebui să fie înrăutățit prin amenințări și astfel de constrângeri. Da, mulțumesc, Sandra. Aveți 5 minute pentru a răspunde la întrebări. Um, thank you for all these interesting questions. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări interesante. Înțeleg foarte bine că situația este complexă și o să încerc să descălcesc un pic uh, lucrurile, pentru că este un aspect foarte tehnic. În primul rând să începem cu clarificarea faptului că scopul nostru final este cel regional. Nu ne-am schimbat anumite soluții sunt optime, dar așa cum s-a spus și aici, Ghana și Coasta de Fildeș trebuie să uh, păstreze preferințele lor și au ales să facă acest lucru prin utilizarea unui acord interimar. Și scopul lor este tot cel regional și pentru noi regiunea este scopul suprem și nu renunțăm la asta, dar uh, Ă, acordurile de parteneriat economic sunt un proces treptat, nu ajungi la ele imediat. O să clarific de asemenea și faptul că ratificarea acordului este cea mai importantă. Haideți să nu facem distinția între acordurile din 2007 și 2014. Ai un acord de parteneriat economic, îl ratifici și se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? cei care au semnat un acord interimar uh, cu asta de de și Ghana vor intra într-un regim de acord de parteneriat uh, economic. Deci se vor îndepărta de instrumentul mare, dar cei care nu au fost la fel de norocoși, precum Kenya, care nu au ratificat acest acord, pentru că acordul nu se va întâmpla dacă nu avem toate cele cinci semnături și cele cinci ratificări. Și uh, Kenya rămâne, deci, în cadrul mar dacă nu ratifică acest acord. Deci se spune clar că dacă se îndeplinesc uh, condițiile acestei uh, ratificări, preferințele vor fi continuate. Continuate. Sper că uh, v-am clarificat un pic lucrurile. Trebuie de asemenea să spun că este adevărat că datele nu sunt uh, justificate atunci când vorbim despre imaginea de ansamblu. Acordăm aceste scutiri de tarife pentru economiile emergente. Și acest lucru este supravegheat și de alți membrii OMC nivelul Boliviei nu se compară cu nivelul acestor țări africane. Nu mă refer aici la toate șase, deci trebuie să înțelegem că atunci când uh, le acordăm o scutire completă de uh, tarife în condițiile care alții nu uh, beneficiază de asta, avem nevoie de un pilon OMC pe care să ne bazăm. Deci 5 din cele 6 vor avea un pilon OMC Kenya, dacă sunteți de acord, va rămâne în uh, uh, cadrul uh, regulamentului privind accesul pe piață. Vreau să adaug că noi nu am constrâns nicio țară, le-am acordat o alegere. Aici vorbim despre GSP și țările au făcut o alegere. Eu am fost foarte interesată să subliniez faptul că parlamentele lor au ales uh, anumite aspecte. Poate suntem sau nu de acord, dar e alegerea lor. Credeți-mă că după 12 ani nu prea mai exercităm multă presiune asupra lor. Și am extins termenul limită uh, uh, ales de comisie 1 octombrie 2014 către Uh, termenul limită pe care Parlamentul l-a apărat într-o primă instanță și anume 1 octombrie 2016, adică exact termenul pe care îl discutăm acum. Da, nu vreau să fac uh, din țânțara armăsar aici. Cred că, din punct de vedere juridic, suntem în siguranță cu cinci țări, pentru că ele au făcut această alegere. La nivel regional vrem să avem un acord regional Nicio țară nu a spus că nu va semna un acord de parteneriat. Nigeria e foarte liniștită, din potrivă, de veștile pe care le-am dat. Deci fiecare țară are un moment diferit de a ne aborda, spre exemplu. Și să nu uităm, alegerea pe care unele țări au făcut-o, cum ar fi Ghana și Coasta de Fildeș, uh, Uh, au făcut aceste alegeri uh, în deplină cunoștință de cauză. Au spus că Europa este un uh, partener important în ceea ce privește comerțul și cooperarea pentru dezvoltare și vrem să rămânem angajați. Nu vedem un viitor pentru Europa. Cred că este important să rămânem relevanți în continuare pentru toate aspectele, nu doar pentru aspectele comerciale, pentru că există și alte aspecte uh, referitoare la politici cum ar fi dezvoltarea uh, durabilă și drepturile omului, despre care am vorbit în prezentarea fiecărui acord. Deci, uh, eu vreau să mă refer la cuvântul pedepsit. Nu-i pedepsim. Poate unor nu le-am oferit soluțiile cele mai bune, dar nu uitați că scopul final este acordul regional și oferim acestor țări posibilitatea de a continua o relație bună cu noi și nu uitați că alții nu se bucură de această relație, indiferent care sunt similaritățile lor în ceea ce privește dezvoltarea economică. Sper că v-am răspuns la întrebări, dar rămân la dispoziția dumneavoastră. Hmm? So the question is, are you withdrawing Întrebarea este, veți retrage unele dintre actele uh, delegate? Dar având în vedere că unele sunt învechite, uh, le vom retrage. Bun, poate că va fi situația absurdă că s-au fost prezentate în 8 iulie și sunt deja învechite. Bun, așa, așa s-a întâmplat. Având în vedere care sunt datele ratificării, uh, Botswana a fost 13 iunie, de exemplu, asta de Fildeș deci 12 august, Ghana 3 august, Kenya din păcate încă nu a ratificat, Namibia, Namibia în 6 iulie și apoi 26 august. Mai așteptăm acum uh, procedura de ratificare în Africa de Sud. But, but to be very concrete, uh, Sandra, I would uh, have uh, additional... Și deci pentru a fi foarte concret acum, Sandra, avem o întrebare suplimentară. Actele delegate pentru Ghana și Coasta de Fildeș se referă la uh, ape din 2004. Dacă țările respective nu vor trece la un uh, acord de parteneriat uh, interimar, despre asta vorbim. Deci ei, sunt la, ei se raportează la cel din 2004. Deci sunt două baze diferite despre care vorbim. Da, să spun acum, deci declanșatorul este de fapt ratificarea unei astfel de ape. Dacă citiți foarte clar în actele delegate, n-am spus niciodată că trebuie să ratificați acel acord de parteneriat economic, pentru că ar fi fost un act, ar fi fost un act uh, delegat uh, nenecesar. Despre asta era vorba. Ratificarea regională ar fi, de fapt, uh, actul valabil pentru regiunea respectivă. Deci, de fapt, acela este declanșatorul pentru AP 2014. Se, obiectivul era să se mențină privilegiile în relația cu UE. Acela era obiectivul acelui act delegat. Discuția e superfluă. Până la urmă, noi nu, nu e vorba despre impunerea Uh, anumitor lucruri. Nu vrem să obligăm statele să mențină prevederi în vigoare pe care nu și le doresc. Deci îi întrebăm, sunteți pregătiți să aderați la un astfel de parteneriat? Și vrem să existe și o bază legală comună cu OMC. OMC nu s-ar opune acordului cu Ghana, Ehm, dacă Kenya, de exemplu, ar rămâne, ar dori să mențină acel regulament de acces la piețe și așa mai departe. Și tot felul de întrebări aici. Ehm, vrem ca statele cu un grad de dezvoltare egal să fie eh, tratate în mod egal, să existe eh, o abordare echitabilă. Poate că ele se vor implica dincolo de agenda comercială. Sunt aspecte ce țin de relația noastră cu aceste state membre care merg dincolo de zona comercială. Pentru a fi foarte sinceră, aș pleda ca opțiunea acestor state să uh, fie acceptată, tolerată, varianta interimară. Sunt optimist. în continuare. Nu am auzit uh, că ar, nu ar vrea să semneze. Giurchiten, dar are o întrebare suplimentară. Mulțumesc pentru o întrebare, uh, răspunsurile tale, Sandra, pentru a spune, spune acum că dacă vrem un răspuns da, nu, ați spus că există cinci acte delegate care sunt deja învechite. Și pentru că ele au fost depuse deja formal, nu este nevoie de o decizie a Comisiei de retragere, deci veți retrage cele cinci uh, acte delegate, da sau nu? Da. Și am spus asta, vom face ce este necesar. În calitate de comisie vom face ce este necesar. Bun, pentru a încheia această discuție legată de actele delegate, în comisia noastră vom decide cu privire la procedură la întâlnirea coordonatorilor mai târziu. În ceea ce privește Africa de Est, vom continua aici discuția pe marginea ape, imediat. Mai întâi însă voi da cuvântul șefului delegației din Indonezia, distinsul coleg pe care l-am întâlnit de mai multe ori la întâlnirile OMC. Am fost foarte apropiați. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte domnule Ben Lange. După cum a spus, uh, la OMC suntem în aceeași barcă, în grupurile de lucru de acolo. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Mai întâi de toate, vreau să-mi exprim uh, aprecierile față de președinte și toți membrii Parlamentului European pentru că ne-au oferit acest prilej de asta de vorbă cu dumneavoastră. După cum știți, uh, în Asia tocmai punem pe picioare comunitatea ASEAN care vrea, dorește o relație bună cu UE. De aceea ne aflăm aici și ne dorim ca Indonezia și Uniunea Europeană să aibă uh, un grup de prietenie bilateral cum știți, Indonezia este cea mai mare țară din ASEAN. Sediul este la Jakarta, capitala Indoneziei. Ne dorim cu adevărat să existe un grup de prietenie Indonezia-UE. După cum știți, în negocierile cu UE, cu privire la un acord comercial, vrem să întărim relațiile comerciale și de investiții dintre Indonezia și UE. În acest scop ne aflăm astăzi aici. Ne vom uh, întâlni și cu omologii noștri din Parlamentul Belgian și cei din zona executivă a Uniunii Europene. Suntem o delegație mare, 13 deputați din Parlament și ne aflăm la Bruxelles de ieri încă o dată aș vrea să vă mulțumesc. Îl avem alături de noi și pe ambasadorul Indoneziei și cu asistenții noștri. Încă o dată uh, ne dorim o întărire a relațiilor și o îmbunătățire a relațiilor, a investițiilor uh, reciproce. Mulțumesc, vă urăm toate cele bune și acum Ina vrea să vină cu o observație scurtă. Președinte, simplemente una... Mulțumesc. Domnule președinte, câteva cuvinte pentru a ora bun venit delegației din Indonezia, legăturile dintre noi, eh, cooperarea noastră în organizații internaționale comerciale, cred că trebuie să se consolideze eh, pentru a se lansa uh, negocierile între Uniunea Europeană și uh, Indonezia pentru un acord ambițios, uh, un acord de nouă generație, în care obiectivele Uniunii Europene și ale Indoneziei să ajute la ameliora relațiile noastre și condițiile de trai ale cetățenilor noștri și drepturile muncitorilor din ambele părți. Și după cum știți, și știe și șefa delegației, vom lucra pentru ca și drepturile femeilor să poată fi apărate și pentru a îmbunătăți egalitatea de șanse a celelalte jumătăți a populației. Deci, dar bun venit, ar fi foarte interesant să avem și un grup de prietenie cu, sau mă rog, între parlamentarii Uniunii Europene și ai Indoneziei. Mulțumim și mă bucur că ați fost invitați aici. Thanks a lot, all the best and look... Mulțumesc, toate cele bune. Aștept cu nerăbdare o colaborare bună pe viitor. Stimați colegi, atunci putem trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, acordul de parteneriat economic cu statele partenere în comunitatea Africii de Est. Am mai vorbit despre asta de câteva ori. Acum, chiar despre asta vom vorbi, despre diferitele probleme legate de subiect. În principiu, acordul a fost încheiat în 16 octombrie 2014 și uh, în iulie 2016 trebuia să se semneze acordul la Nairobi, însă semnarea s-a amânat pentru că Tanzania nu a putut sau nu a vrut să semneze și acum avem o problemă mai ales legată de Kenya, fiind singura țară care nu este în curs de dezvoltare și care, fără un acord uh, de parteneriat, și-ar pierde privilegiile. Mă bucur că îl avem uh, printre noi pe Ministrul Comerțului din Kenya. Mai întâi voi da cuvântul raportorului Herm Helmut Scholz și apoi îl voi invita pe Ministrul din Kenya să ia cuvântul. Mulțumesc domnule președinte. Bun venit ministrului comerțului din Kenya și tuturor celorlalți care urmăresc evoluția actuală. Ca introducere aș vrea să vă reamintesc uh, istoria a acordurilor uh, de parteneriat. Ele au început uh, atunci când cele cinci state implicate au părăsit prevederile inițiale. Uganda, Tanzania și Kenya au părăsit în 2010 și Rwanda și Burundi în 2007. Cadrul uh, vechi, a, a, nu, cadrul cel nou a fost inițiat, dar nu a fost semnat. Statele voiau să a, uh, obțină statut de membru de plin A existat un comitet prezidențial care a luat în considerare diferitele chestiuni delicate, de exemplu, uh, industria copiilor în muncă, taxele de export și așa mai departe. Parlamentul European a înaintat o rezoluție în martie 2009 cu privire la un acord interimar. Să citesc citez acum din această rezoluție. Parlamentul European solicită Uniunii Europene să ofere o asistență adecvată autorităților din statele ACP și sectorului privat pentru a facilita tranziția economiilor în urma uh, semnării acestui acord de parteneriat economic. Și aceea susțină uh, excepții pentru grupuri din agricultură și bunuri agricole care uh, trebuie să fie protejate și care trebuie să ofere și o protecție copiilor din statele lumii a treia. Uh, parlamentele ACP și actorii non-statali și autoritățile de management trebuie susținute și trebuie să garanteze uh, continuarea negocierilor. Pentru asta este nevoie de un calendar foarte clar între uh, UE uh, și statele ACP, care se bazează pe un proiect comun. Este foarte important să înțelegem atunci când vorbim despre situația actuală, că există încă un AP nesemnat și, în al doilea rând, din punctul meu de vedere, ERC a reușit să pună picioare un proces de integrare regional. Se va trece la o formă de cooperare regională consolidată. S-a stabilit și un uh, sistem VAMAL în 2005, acordat la regulamente de începând cu 2010. În noiembrie 2013, de exemplu, statele comunității din Africa de Est au semnat și un protocol monetar. Deci, practic, poziția a fost de ales să oferi privilegii similare celor care se deduc din celelalte acorduri. Acum, uh, statele membre care vor să devină membre, de exemplu Sudanul de Sud, care a, a făcut asta conform articolului 183 al APE, se creează acolo posibilitatea unor state membre noi să devină membre. Deci trebuie să luăm în considerare că situația este fluidă, chiar dacă uh, APE încă nu a fost introdus. Acum am vorbit despre asta în contextul actelor delegate. Sunt uh, patru state, Burundi, Uganda, Tanzania și Uganda, iar Kenya, care nu, este, nu mai este considerată stat uh, mai puțin dezvoltat. Apoi alte state membre OMC, câteva dintre state OMC, și neratificarea ar putea avea consecințe negative, mai ales pentru Kenya. Deci până la 1 octombrie trebuia să se întâmple acest lucru. Sau mai vorbi despre asta. Cred că este o problemă. La întâlnirea coordonatorilor trebuie să luăm în considerare aceste consecințe. Ce înseamnă să fie 5 state membre și 5 acte delegate și unul care nu este pus în practică. Acum, uh, legat de problematica accesului la piețe, regulamentul respectiv și celelalte țări, deci celelalte țările de ce nu au probleme, ele pot să se bazeze pe un schimb comercial uh, privilegiat. Acum revenim la relațiile comerciale. Comerțul, comerțul între UE și comunitatea est africană este în creștere și ritmul de creștere este important. Pe 2014-2015 am avut o rată de creștere 14,4% a importurilor din UE în UE și 13,3% din UE uh, în statele comunității. În 2015 s-a exportat bunuri în valoare de 4,1 miliarde de euro, și s-au importat bunuri în valoare de 2,6 miliarde de euro din regiunea est-africană. Deci schimbul comercial s-a ridicat la o pondere de 8% din întregul schimb comercial al Uniunii Europene. Însă, trebuie să spunem că nu e o cifră neapărat semnificativă, dar pentru țările respective este foarte important. UE este cel mai important partener comercial pentru comunitatea respectivă. 30% din toate importurile comunității, ca să comparăm. Deci Uniunea Europeană nu reprezintă decât 3% din toate importurile comunității. Dacă ne uităm la amănunte, având în vedere referendumul cu privire la Brexit, trebuie să înțelegem ce înseamnă sau ce ar însemna o ieșire a, Uniunii, a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Uh, ponderea Marii Britanii în aceste exporturi era importantă și un eventual Brexit ar avea un impact uh, important asupra cooperării economice Mă refer la relațiile UE28 cu comunitatea West-Africană. Um, legumele comestibile reprezentau cea a cea a doilea bun de export din Kenya Valoarea exporturilor era de 179,2 milioane euro. Concluzia APE, după cum am mai menționat, în uh, remarcile de introdu introducere, în 16 octombrie 2014 el a fost semnat. De atunci însă nu s-a respectat termenul EMA 1 octombrie 2000. Flowers suffered until Kenya was reinstated beginning of 2015. So I mean... Până cu 2015 abia s-au respectat regulile legate de flori, importul florilor și așa mai departe. În septembrie 2015 s-au rezolvat chestiunile juridice și de asemenea Semnătura a fost autorizată în iunie 2016. Semnătura era prevăzut, semnarea era prevăzută pentru iulie, dar nu s-a întâmplat asta. Nu s-a întâmplat asta pentru că guvernul nou, uh, din guvernul ales din Tanzania, a avut o abordare diferită față de fostul guvern. Și vreau să menționez încă o dată problema statului Burundi, care face parte din întreaga, întregul complex de probleme. Este o, vorba de o instabilitate politică. Avem articolul 96 în acest sens. Trebuie să înțelegem, înțelegem ce înseamnă asta din punct de vedere politic. Uh, disponibilitatea UE de a semna un APE cu uh, un stat uh, cu probleme politice, de stabilitate politică. Voi prezenta această problemă, bineînțeles, și în raportul, în proiectul de raport, care vă va fi înaintat după schimbul de opinii pe care îl vom avea astăzi. Legat de conținutul AP. Aceste uh, ape interregional, intraregional, se referă la toate țările implicate. Acoperă bunuri și cooperarea economică și în dezvoltare. sublinește care este cum arată o liberalizare asimetrică. Uniunea Europeană oferă un acces la piețele europene pentru toate produsele din comunitatea este africană, fără niciun fel de piedici. 82% trebuie să fie cota întinsă în următorii 25 de ani, când vine vorba de importuri, chimicale, plastice, textile, îmbrăcăminte, produse ceramice, vehicole. Impune reguli de, cu privire la indicarea originii, se impune menținerea unor privilegii regionale în relația cu alte state africane, dar se obligă și alte, se impun alte obligații comunității este africane în relația cu UE. Oferă o flexibilitate temporară statelor este africane când vine vorba de exporturi, măsuri de garantare, importuri. So there's also a one-sided special safeguard to protect the EAC infant industry. The text of the guarantees... Textul acordului garantează că Uniunea Europeană nu va aplica subvenții pentru agricultura la export, chiar și în timpul criza pieței. Se consolidează cooperația pentru utilizare uh, durabilă a resurselor, apoi măsuri în legătură cu sănătatea plantelor, include un capitol legat de cooperarea pentru dezvoltare, și definește necesitățile financiare în sumă de 24 de miliarde calculate de partenerii din țările ACP, însă nu sunt nu există niciun angajament pentru noi finanțări la nivelul Uniunii Europene. Ca să nu mă lungesc prea mult, mai subliniez un aspect important pentru că uh, a apărut la Uh, audieri. E vorba de acordul la Cotonou pentru comerț și dezvoltare durabilă. Nu există niciun uh, capitol separat în acest acord, uh, în acest sens. Eu cred că s-ar fi putut face asta. Însă există o clauză, chestiuni care trebuie negociate la 5 ani după încheierea acordului, o clauză care leagă uh, acordul Uh, de parteneriat de acordul de la Cotonou, chestiuni esențiale cum ar fi drepturile omului, democrația, statul de drept, însă mecanismul de punere în aplicare este foarte slab. Vreau să mai spun că, sigur, vorbind despre natura acestui acord, știm că există discuții în societatea civilă din aceste țări în legătură cu scopul și direcția acestui nou acord cu Uniunea Europeană. De asemenea, avem și noi o discuție similară aici, în societatea civilă din Uniunea Europeană, în legătură cu direcția acestor acorduri de parteneriat. În final, acordul va fi revizuit odată la 5 ani, însă nu printr-un sistem comun de monitorizare. Însă există, însă există instituții comune, un uh, comitet consultativ, de exemplu, care vor supraveghea punerea în aplicare din păcate, nu va exista o comisie comună parlamentară. Atunci se pune și întrebarea modului în care uh, noi vom încerca să ne concentrăm uh, asupra viitoarelor uh, evoluții și în faza de pune în aplicare și mai apoi ce, ce vom face noi la nivelul Parlamentului European. Care este următoarea etapă? Până acum singurul element uh, calendaristic ar fi <laughs> schimbul de opinii de astăzi, pentru că trebuie să așteptăm semnarea și ratificarea acordului. Noi, Parlamentul European, nu putem uh, face mai multe în acest uh, moment. Sigur, trebuie să așteptăm noile evoluții înainte de a putea să ne stabilim restul calendarului. Așadar, ar fi interesant uh, să ne spună Comisia ce are de gând uh, în continuare. Este un acord foarte important și e foarte bine că avem o discuție atât de complexă astăzi ca să aflăm și noi mai multe în legătură cu discuțiile în cele cinci țări africane și din statele noastre membre și am dorit încă și mai multe clarificări în legătură cu procesul de semnare și ratificare de către țările africane. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, a fost domnul uh, Helmut Schulz, raportor pentru acest uh, subiect și acum am onoarea și plăcerea să dau cuvântul Ministrului Economiei și Comerțului din Kenya, Sigur, domnia sa poate ne oferă clarificări în legătură cu acest proces și va discuta și ce riscuri comportă această situație pentru Kenya. Vă rog, excelență, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri ai Parlamentului European, în numele guvernului și poporului kenian. Mulțumesc Parlamentului European pentru că ne dă ocazia de a vorbi în fața Comisiei noastre pe durata procesului de deliberare în vederea noului acord cu țările din Africa de Est. Asta înseamnă că Guvernul, uh, reprezentanții sectorului privat sunt alături de mine, de asemenea uh, vom uh, avea alături de noi și pe ambasadorul pe lângă Uniunea Europeană. Domnule președinte, mi-a făcut plăcere să ne întâlnim pe pagina UNCTAD, unde am discutat pe scurt. Eu acum vreau să vă comunic aprecierea și recunoștința Keniei pentru preferințele, sistemul de preferințe de acces la piață pe care UE l-a acordat, acordat Kenya uh, și a avut de asemenea Uniunea Europeană și alte inițiative în favoarea poporului kenian. Acum, preferințele de piață UE au fost un stimulent pentru companiile europene și keniene uh, pentru a investi uh, pe piața europeană, ceea ce a contribuit la uh, o creștere uh, uh, treptată a exporturilor keniene spre UE, făcând uh, din UE cea de-a doua piață de export a Keniei. Efectul asupra economiei din Kenya a fost fenomenal. În primul rând, avem peste 4 milioane de oameni, mai ales femei și tineri, mai ales din zonele, zonele rurale, care actualmente uh, își uh, câștigă traiul din uh, companii care exportă în Uniunea Europeană. Numărul 2, investiții private uriașe, estimate la peste 2 miliarde de euro, uh, cu majoritatea companiilor producând exclusiv pentru piața europeană și numărul 3, transferul de cunoștință și tehnologie care a permis fermierilor din Kenya să uh, atingă un nivel de securitate alimentară în țară, cât și în toată regiunea Impactul a fost fenomenal și pentru consumatorii europeni, domnule președinte, dacă îmi îngădui să adaug, mai ales consumatorii de uh, flori, horticultură, uh, produse agricole prelucrate, uh, care au putut fi cumpărate mai ieftin datorită sistemului preferențial european. Ce privește integrarea regională, uh, Relațiile comerciale dintre Kenya și Uniunea Europeană se bazează pe o puternică integrare regională pe care a încurajat-o Uniunea Europeană prin uh, prevederile privitoare la regulile de origine. Kenya uh, acordă mare importanță integrării uh, regionale și va continua să susțină dezvoltarea inițiativelor de, regio- de integrare regională, de exemplu Uniunea Vanmală, Piață Comună, apoi Uniunea Monetară Piața Afric- Africii de Est este o destinație de top pentru exporturile keniene astăzi, apoi uh, am importat uh, din statele partenere a CAE, au existat uh, inițiative în acest sens, deci e un aspect foarte important pentru noi. Domnule președinte, integrarea regională rămâne uh, un element uh, pe care îl utilizează Kenya în uh, relațiile cu alte blocuri comerciale, asta pentru a ne asigura că astfel de acorduri consolidează regiunea uh, CAE ca o uh, destinație a investițiilor și, și sursă de produse și servicii. Acum, uh, la baza integrării regionale stau principii de geometrie variabilă, ceea ce au permis uh, statelor membre să faciliteze luarea de angajamente de reintegrare regională, unele cu altele, cât și cu alte blocuri comerciale pentru a stimula uh, dezvoltarea economiilor țărilor CAE fără a pune sub semnul întrebării scopul integrării regionale. Acum ce privește acordul de parteneriat uh, economic, după cum știți, Kenya și alte state CAE uh, s-au angajat în negocieri din 2007 și s-au încheiat cu succes aceste negocieri în octombrie 2014. Acest acord este considerat de către Kenya și alte state CAE ca fiind un instrument pentru mai multă integrare regională și dezvoltare. Decizia de asemnare, de a acordului de către toate statele partenere CAE a fost deja luată de Consiliul de Ministri CAE și adoptată de summitul din februarie-martie 2016. Statele partenere CAE uh, au făcut toate eforturile pentru a semna cu toatele și asta s-a hotărât la Consiliul Regional sector, Sectorial pentru uh, Comerț și Investiții din lunile mai, iunie și iulie în acest an. Uh, scopul generat de a semna până 18 iulie acest acord, cum s-a menționat, domnule președinte, nu a fost îndeplinit, din păcate, din cauza unor dinamici regionale și alte evoluții din regiune și nu numai, internaționale de asemenea. Asta înseamnă că șefii de stat uh, Uh, să se reunească pentru a face noi eforturi pentru a se semna acest acord de către unele state membre. Kenya are o poziție unică și din iulie 2016 Uh, a făcut eforturi față de, pe lângă partenerii CAE și UE, la nivelul cel mai înalt, pentru a ne asigura că statele membre semnează acordul așa cum s-a convenit inițial. Un număr de reuniuni la nivel înalt, uh, ministerial și de, stat, de șef de state s-au desfășurat uh, din luna iulie pentru a face progrese și a încheia acest proces important și ne așteptăm Eh, la începutul lui septembrie se desfășoară summitul șefilor de stat ca să ofere linii directoare în continuare. Între timp, eh, conform procedurilor eh, CAE și tratatului, nu există nicio barieră ca vreo țară să continue cu semnarea acordului, pentru că decizia de a, se, de a semna a fost deja luată, după cum am menționat. Acest scenariu este similar cu cel din octombrie 2014, când CAE a decis ca la Bruxelles să inițieze procesul de semnare în octombrie 2014. Bine, lăsând spațiu pentru, cei care, ca, pentru ca cei care nu sunt gata să se consulte și să se alăture acestui proces ulterior. Din acest motiv, cel puțin două, două din cele cinci state membre uh, Uh, s-au angajat să semneze uh, imediat uh, acordul de parteneriat economic cu Uniunea Europeană. Suntem optimiști ca alte state membre care nu erau gata să se alăture și să semneze acest acord uh, la vremea potrivită. Acum, care e situația exactă în acest moment? După cum știți, Kenya, accesul Keniei din, din 2014 la Duty Free și Quarter Free a fost uh, uh, a semnat și o obligație pentru Kenya să ratifice EPA până în uh, septembrie 2016. Domnule președinte, eh, Comisia Europeană a adoptat un act delegat pentru a Uh, elimina Kenya din uh, regulamentul uh, de acces la piață, bazându-se pe presupunerea că Kenya nu va fi semnat până în septembrie 2016, dar am notat cu plăcere declarația Comisiei despre ce se va întâmpla după octombrie 2016. Eliminarea Keniei din Marva ar avea un acces dezastros asupra Keniei și asupra economiei regionale în general. În legătură cu economia Keniei, noi vom pierde cea de-a doua, cea mai importantă destinație de export peste noapte, ceea ce va duce la șomaj masiv, care va afecta peste 4 milioane de oameni în uh, lanțul de, de furnizare. Apoi va duce la uh, închidere de mai mult de 200 de exploatații agricole cu investiții de peste 2 miliarde de euro. Pierderea accesului la piața Uniunii Europene va uh, duce la probleme de insecuritate derivând din șomaj, mai ales în rândurile tinerilor, care acum uh, sunt angajați în uh, exploatațiile comerciale care exportă în Uniunea Europeană. Apoi, efect, un efect negativ ar fi și părăsirea țării și ar duce la o problemă legată de imigrație, așa cum se întâmplă astăzi în alte părți ale lumii, inclusiv în Uniunea Europeană. Asta ar însemna că ar fi afectate și relațiile comerciale între UE și țările din regiune și ar fi afectat și lanțul uh, de furnizare între UE și țările din Africa de Est. Deci Kenya ar dori să uh, vă uh, solicite să nu se adopte această măsură pentru că tocmai v-am expus ce riscuri ar avea ei, ar avea ea. Toate statele CAE vor avea în continuare acces la piața europeană, cu excepția Keniei. Și pentru a nu se întâmpla o asemenea situație, Kenya și-a demonstrat angajamentul de a face tot ce poate în a se asigura că încheiem acest acord și specifica inițiat următoarele măsuri Kenya pentru a asigura accesul uh, la piațele europene uh, în circunstanțele actuale. În primul rând, am scris oficial Comisiei Europene că vom semna uh, imediat acordul de parteneriat economic. Am spus că măcar două din cele cinci uh, membre uh, au, s-au angajat să semneze EPA imediat altele și-au indicat planurile de a, de a o face după uh, vară, la începutul lui septembrie. Apoi Kenya va accelera procesul de ratificare în Parlament în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, Kenya a solicitat un summit extraordinar al șefilor de stat la începutul lui septembrie, probabil 8 septembrie, ca să accelerăm procesul semnării și de, alte state, de către alte state membre. Așadar, solicităm uh, Comisia noastră, domnule președinte, în primul rând, să ia notă de angajamentul Keniei față de acest acord de parteneriat economic pentru a consolida integrarea regională și relațiile comerciale și de dezvoltare cu Uniunea Europeană și, în al doilea rând, să luați notă de decizia Keniei de a semna și ratifica EPA în cel mai scurt timp posibil. Dorim să solicităm comisiei noastre să se asigure că uh, nu va fi uh, stopat accesul Keniei la piața europeană și să țineți cont că procesul de a semna EPA continuă și uh, trebuie de asemenea să țineți cont de rezultatul acestui summit extraordinar care avea loc și în concluzie îmi face plăcere să văd că Comisia a înțeles că Kenya după 1 octombrie va menține accesul uh, uh, țărilor europene la piața keniană în condițiile mari și la fel ca și Comisia apreciem și spunem că este o soluție optimă și ar trebui să insistăm ca toate statele CAE să semneze, dar după ce majoritatea statelor CAE va semna și vom încerca să realizăm acest obiectiv și Kenya va ratifica acordul, Kenya și-a dorit să mențină, să-și mențină accesul la piață în conformitate cu EPA și nu în conformitate cu MAR, după cum sugerează Comisia. Cu aceasta vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru atenție. Thanks a lot, Minister, for this, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru acest uh, mesaj foarte clar și pentru o clarificare a situației și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, domnul Sielfe din partea PPE. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przede wszystkim chciałbym... Mulțumesc. Mai întâi de toate, Vreau să mă alătur poziției raportorului, domnului Scholz. Și vă mulțumesc, domnule Scholz, pentru prezentarea dumneavoastră. A fost extrem de concisă, dar totuși plină de conținut. Ați prezentat întreaga problematică, începând cu istoria, până în ziua de azi. Înțeleg că raportorul că așteaptă cu textul final, pentru că situația este destul de dificilă. Statele africane, întreaga, întregul continent, reprezintă o regiune foarte importantă, atât pentru Europa cât și pentru întreaga lume, nu numai din punct de vedere economic. Desigur, că aspectele economice constituie o bază a acordurilor, precum cele despre care vorbim astăzi. Însă este vorba și despre probleme sociale și în ultimii ani a fost uh, vorba și de întregul context geopolitic, geopolitic cum i-aș spune eu. Apoi, uh, acordurile APE cu comunitatea Africii de Est, precum și celelalte acorduri despre care discutăm, sunt foarte importante. Însă acum uh, apare încă o piedică care nu este prezentă în alte părți și, cum a spus și raportorul, la fel un aspect menționat și de domnul ministru, abordările diferențiate ale acordurilor cu diferitele state membre ale comunității est-africane. Această abordare diferențiată nu se referă doar la state, ci și la grupurile politice care au poziții diferite. este o situație care și pentru noi este destul de greu de evaluat ne regăsim într-o poziție dificilă pentru că Kenya este unul dintre statele cele mai importante din Africa, mai ales din comunitatea Africii de Est. Și trebuie să avem în considerare această complexitate. Mai sunt și alte state, precum Tanzania și Burundi, care au la rândul lor probleme cu procesul decizional cu privire la o eventuală ratificare sau nu a acordurilor. Deci trebuie să luăm și noi o decizie care să poarte lucrurile într-o direcție sau alta. Pe de altă parte, trebuie să ne familiarizăm cu poziția Comisiei Europene. Când vine vorba de această poziție decisivă, nu voi repeta toate amănuntele, nu este în interesul meu. Dar când vine vorba de acest aviz, această poziție esențială, și asta nu numai din punctul meu de vedere, ci din punctul de vedere al întregului PP, trebuie să fie una care să arate cât de important este acordul. El nu ne aduce doar nouă avantaje, și partenerilor noștri care au nevoie de un sprijin în procesul de dezvoltare. Și de aici va rezulta o prosperitate mai mare, dar și mai multă liniște și mai multă pace, nu numai în Europa, ci și în întreaga lume. Poziția noastră este că acest acord ar trebui să intre în vigoare cât mai repede. Și ar trebui să susținem asta. Sigur, există și câteva probleme care trebuie rezolvate într-un termen anume, pe o perioadă limită. De aici și dificultatea procedurii. De aceea noi trebuie să solicităm Comisiei Europene uh, un punct de vedere. Comisia trebuie să ne spună cum trebuie să depășim această problemă. Pe de o, alt, pe de o parte, vrem, și presupun asta, vrem o intrare în vigoare a acestui acord. Dar pe de altă parte există mai mulți parteneri precum Kenya. care au anumite probleme, dar știu să le depășească. Totodată trebuie să oferim sprijin guvernului kenian în acest sens. Dar pe de altă parte există și alte state, precum Tanzania și Burundi, care au dificultăți în a semna acordului, acordul. Despre ce este vorba aici? Este vorba de acele clauze de excepție și cred că în avizul meu vreau să vorbesc acolo că avem uh, noroc în ghinion, cum ar veni. Aici nu va fi vorba doar despre o prosperitate mai mare în uh, statele cu care avem parteneriate, ci și de consecințe sociale, respectarea drepturilor omului. Sunt profund uh, convins că uh, în secolul 21 acesta va fi cel mai util instrument pentru a exercita presiunea asupra statelor care încă nu sunt foarte convinse că trebuie să respecte drepturile omului. Deci, cele mai importante instrumente sunt de ordin economic. Alte instrumente nu au decât un rol secundar. Deci, practic, eu uh, pledez pentru o intrare în vigoare cât mai rapidă a acestui acord, dar așteptăm și poziția Comisiei. Mulțumesc și acum pentru SD, Doamna Darling, mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc și ministrului pentru intervenția sa în comisia noastră de astăzi și lui Helmut pentru lunga introducere a situației din regiune. cred că punctul de plecare ar trebui să fie că prioritatea noastră este să asigurăm coerență de politici pentru dezvoltare în politica noastră comercială, mai ales în implementarea acordurilor de parteneriat economic. Această regiune arată tocmai de ce este atât de important. E clar că situația este cât se poate de complexă și în fiecare țară, în legătură cu ape, Decizia Tanzaniei de a amâna semnarea acordului subliniază mai multe aspecte la care trebuie să ne gândim și la care trebuie să se gândească și Comisia. Eu am făcut campanie ca Marea Britanie să rămână în UE, dar decizia de a pleca va avea într-adevăr un impact asupra acestor acorduri și cred că acest lucru trebuie să fie uh, gândit de Direcția Generală pentru Comerț. Trebuie de asemenea să ne gândim și la celelalte, la aspectele care vizează celelalte tipuri de politici. În ceea ce privește Burundi, situația este atât de gravă în ceea ce privește încălcările drepturilor omului și abuzurile, încât ar fi trebuit să existe o descalificare de negociere de la bun început pentru Burundi pentru că a fost declanșat articolul 96 din acordul de la Cotonou, acest lucru pune sub semnul îndoielii întregul uh, ape pe termen lung. Și cred că trebuie să ne uităm la modul în care se echilibrează acest uh, acord. S-a vorbit mult despre caracteristicile economice ale acordului uh, de parteneriat economic, dar dacă ne uităm la situația drepturilor omului, și am mai auzit acest lucru uh, într-o audiere legată de clauzele privind drepturile omului din uh, APE. Există niște prevederi neadecvate în ceea ce privește monitorizarea încălcării drepturilor omului. Și cred că situația, în special în Burundi, subliniază de ce este atât de important să avem o dimensiune a drepturilor omului în aceste acorduri economice, dacă vrem să avem o coerență de politici de dezvoltare. Mai mult decât atât, așa cum a spus și Helmet, nu există niciun uh, capitol legat de dezvoltarea durabilă. Aici vorbim de lucruri care sunt sub pragurile stabilite de comisie pentru acordurile comerciale din uh, lume. Și sunt mult sub uh, ceea ce am convenit în acordurile de parteneriat economic. Și în această situație aș fi sperat că Comisia va avea o reacție normală față de relațiile noastre cu comunitățile din Africa, dar n-am văzut decât o reacție bazată pe constrângerea unuia dintre parteneri, care întâmplător este cel mai angajat față de acest viitor. Uh, și anume Kenya. Și știu că am discutat deja foarte mult uh, azi dimineață pe marginea actelor delegate, dar mie mi se pare că această abordare față de Kenya și față de actele delegate care ar îndepărta Kenya din regulamentul privind accesul pe piață nu face decât să stârnească polemici în spațiul african, pentru că noi vrem integrare regională și acorduri de la regiune la regiune, o o abordare divizează și conduce, cred că ne întoarce un pic în evul mediu al relațiilor uh, internaționale europene. Cred că trebuie să găsim o soluție și mulți colegi au multe idei, știu că au fost, uh, s-au vehiculat deja multe idei în Parlament și în cadrul guvernului kenian, dar trebuie într-adevăr să găsim o, o soluție pentru ca Kenya să se bucure în continuare de acces uh, netarifat pe piața europeană. Și implor Comisia să găsească cât mai rapid o soluție pentru a se asigura de acest lucru. Există țări care au amânat uh, semnarea, dar încurajez Comisia să folosească timpul uh, pentru a rezolva unele din slăbiciunile acordului și pentru a vedea cum putem rezolva uh, îngrijorările din regiune, pentru a vedea care este impactul Brexit uh, uh, asupra celorlalte acorduri, inclusiv în ceea ce privește capitolele de dezvoltare durabilă și îmbunătățirea monitorizării de către societatea civilă și de către comisii parlamentare comune. Cred că acest lucru este vital dacă vrem să avem un acord care să promoveze și revin aici la, punctul, la primul punct pe care l-am menționat, să promoveze deci uh, coerența de politici. Pentru că noi avem un acord comercial de primă generație, nu de a doua generație și deja în acest moment ne așteptăm la mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! E cineva în locul domnului Kemper? Da, domnul Tacula. Mr. Chair, I am the replacement. Mulțumesc, domnule președinte, da. O înlocuiesc pe doamna Șache. Domnule președinte, dragi colegi, este important să avem acest schimb de opinii astăzi în ceea ce privește acordurile, de parteneriat cu partenerii est-africani. În primul rând, scopurile care trebuie atinse de acord. După cum știți, acesta nu este un acord uh, de liber schimb clasic, ci un acord de parteneriat, care este asimetric și progresiv. Este un parteneriat de, pentru dezvoltare. Solicitarea noastră ca deputați este ca acest acord să îndeplinească într-adevăr acest rol. The ratification process Apoi, întârzierile în procesul de ratificare trebuie să fie depășite cumva și trebuie să găsim o soluție pentru Kenya. În primul rând, acordul este treptat și asimetric. Pentru că Uniunea Europeană și-a deschis complet piața față de țările ACP, în timp ce acestea au deschis doar o parte a pieței și beneficiază de perioada de tranziție. Acesta este un punct de plecare bun. Dar ar fi înțelept să monitorizăm în mod regulat deschiderea pieței africane pentru a evalua dacă gradul de deschidere este suficient și dacă perioada de tranziție este suficientă pentru ca țările să se adapteze. Acest sprijin este esențial pentru a ne asigura că acordul va avea efecte benefice asupra economiilor. În al doilea rând, APE trebuie să faciliteze integrarea regională în estul Africii. Acest lucru este esențial pentru că partenerii noștri încearcă să stabilească o zonă de liber schimb pe continent și deci trebuie să contribuim și noi la integrarea continentală. În al treilea rând, AP-urile trebuie să fie instrumente de dezvoltare economică și socială și de aceea este important să avem o clauză de renegociere care urmează, care să fie uh, aplicabilă după 5 ani. Acordul ar fi trebuit să fie mai ambițios în ceea ce privește drepturile omului. Reference to the Cotonou Agreement Trimiterile la acordul de la Cotonou mi se par prea slabe. Eu regret că prevederile privind drepturile omului nu sunt mai puternice. În cele din urmă, acest acord este într-un impas în acest moment și riscă să afecteze Kenya, și ar fi preferabil să acordăm mai mult timp Keniei, în timp ce Tanzania și Uganda uh, iau o decizie privind acordul. Ar trebui să ne gândim și la o soluție alternativă dacă aceste părți refuză să semneze. Oricum, ar trebui să evităm ca Kenya să suporte consecințele unei situații pentru care țara nu este responsabilă. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, domnul Lunț, doreți să... Nu, Scachelar. Mulțumesc. Deja s-au spus foarte mult, așa că o să încerc să fiu subcintă. N-are nicio logică să avem acum un act delegat pentru Kenya. Dar dacă înțeleg bine ce a spus Comisia, nu o să retrageți uh, acest uh, act delegat. Poate ar trebui să o și spuneți. Dacă Tanzania dorește mai mult timp pentru a uh, se gândi la consecințele Brexit, mie mi se pare o clauză de înțeles, pentru că toți ar trebui să înțelegem mai bine efectele Brexit. nu se poate spune că nu e un motiv uh, adecvat sau că este un pretext. Mie mi se pare un motiv destul de bun pentru a solicita o întârziere. Sunt multe lucruri pe care le putem face în această perioadă, inclusiv prevederile privind drepturile omului, care trebuie să fie consolidate. Consiliul trebuie să ratifice textul și dacă a trecut deja mai mult de un an de când a fost, au fost rezolvate toate problemele juridice, nu mi se pare că ar fi fost un proces super rapid. Altor țări le solicităm să se miște mult mai rapid. Deci sunt de acord cu criticile legate de această abordare. Am văzut deja în trecut care pot fi consecințele față de Kenya și cred că acum ar trebui să facem lucruri mai bune. Doamna Lavia. Mulțumesc, nu o să repet tot ce ai spus tu legat de acest acord, dar cred că este important să vorbim despre acorduri de nouă generație față de Africa și ar trebui să ne gândim și la la angajamente ale ONU în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă și COP21. Și acum, în cadrul acestor acorduri, noi nu vorbim despre asta. Înțeleg pentru că negocierile datează de câțiva ani bun, dar cred că ar fi important să putem integra aceste date în relația pe care o avem cu țările africane și în relațiile comerciale pe care le avem cu acestea. Ar fi interesant să ne punem această întrebare post-Cotonou, pentru că știm că acordurile comerciale se integrează în acordul de la Cotonou noi tot facem trimitere la acest acord, dar nu știm dacă existența sau neexistența acestui acord dar o validitate față de angajamentele pe care ni le-am asumat. Și nu avem niciun răspuns concret în ceea ce privește angajamentul uh, pe baza cotonu. Se pune de asemenea și problema abordării constrânge, uh, constrângătoare legate de dezvoltarea durabilă. De asemenea, faptul că lucrăm la aceste acorduri de liber schimb cu Africa pentru a respecta prevederile OMC. Asta ni se spune dintotdeauna din partea Comisiei Europene. Dar există mai mult decât atât. Cred că ar fi fost mult mai util să lucrăm în mod exclusiv asupra acestei mize decât să încercăm să forțăm lucrurile, mai ales uh, țări care sunt uh, PME. Dans des difficultés de développement, donc quand on parle Aici vorbim de dificultăți de dezvoltare, vorbim de acorduri nereciproce, pentru că nu se liberalizează decât 82%, în timp ce noi liberalizăm 90%, dar suntem în această situație în care anumite țări, cum ar fi Rwanda sau Burundi, au o situație deficitară față de situația noastră economică. Deci nu sunt suficiente mecanisme de pro uh, protecție. Ce j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne la... În ceea ce privește dificultatea pe care o are Europa de a semna un acord cu Burundi, există un raport care tocmai a fost emis în iulie 2016 de Burundi, care dă cifrele legate de situația din Burundi Vorbim despre execuții sumare de 200 și ceva de civili care au fost găsiți în uh, nouă grup comune. Noi chiar suntem gata să semnăm un acord cu un guvern care este de acest tip în Africa de Est. Deci, întrebarea pe care a pus-o și ministrul kenian, este posibil să avem un acord care nu vizează decât două sau trei țări din această regiune a Africii de Est. La început, Comisia ne-a spus nu, este o negociere care a avut loc cu cinci țări, deci acordul trebuie să le păstreze pe toate. Întrebarea este dacă acest acord poate să se facă cu una sau două țări care vor să semneze. Pentru că asta ne-ar permite să rezolvăm uh, problema keniană și problema europeană de a nu semna un acord cu Burundi. Deci, întrebarea rămâne adresată Comisiei Europene. Și vreau să mai pun o întrebare Comisiei Europene, și anume posibilitatea de a lucra la un plan B, care ar putea fi GSP, GSP+. Pentru că Comisia n-a vorbit niciodată despre această alternativă, care ar putea fi o soluție interesantă și pentru Kenya, ar permite Keniei să nu rupă logica de integrare regională, pentru că nu ar fi un acord de liber schimb între Europa și Kenya, ci un acord care ar permite Keniei să aibă acces la piața europeană fără a merge neapărat uh, um, în uh, contrapartidă, ceea ce ar pune dificultăți celorlalte țări cele mai puțin dezvoltate. Deci poate ar trebui să găsim un plan B pentru a nu lăsa Kenya într-o situație care este instabilă pentru economia sa. Mulțumesc. Merci beaucoup. And now, Christophe. Și acum Cristof Fielna. Mulțumesc. Vreau să vă rețin pentru un minut sau două. Este un proces foarte complicat, având în vedere toate straturile, trecerea de la plus la celălalt acord, la cel de la Cotonou, în orice caz, aș vrea să mi se explice un lucru. Am întârziat azi de dimineață, dar dezbaterea o avem de ani de zile legată de expirarea regulamentului cu privire la accesul la piețe. Există un motiv pentru care anumite țări nu au uh, semnat aceste ape Mă bucur să aud că Kenya își dorește să ratifice APE. Și dacă nu face asta, cred că problema a fost uh, rezolvată. Dacă se spune că prin actele delegate se mențin acele uh, prevederi preferențiale, dacă se ratifică APE, și noi credem ce se spune aici, eu cred cel puțin acest lucru, atunci nu văd nicio problemă. Trebuie să mi se explice care e problema. Bun, cineva ar putea întoarce de discuția și spune, bun, e o problemă nouă, de fapt, dar eu mă bucur să aud că angajamentul din partea Keniei, însă sunt surprins oarecum că avem din nou această dezbatere. Poate că nu este 12 fără 5, poate 12 și 5, poate e prea târziu, poate e prea, mai e foarte puțin, poate că trebuia să ratificăm uh, Uh, acordul cu câteva luni în urmă. Unii colegi chiar salută o astfel de amânare și unii își doresc o, aceast, o amânare. Eu nu sunt unul dintre colegii care își doresc o amânare. În cei 12 ani pe care am avut aici, am răsucit și am uh, întors problema pe toate părțile. A existat mereu această amânare. Nu am avut doar planul B, am avut și planul C, am avut un acord preliminar, am avut tot felul de prevederi, tot soiul de idei pentru a duce lucrurile mai departe. Și în acest context, salut propunerea Marianei, care așteaptă acel GSP Plus, planul de dezvoltare durabilă, a, în parte, din partea Chinei ar trebui să ratifice uh, Convenția 27. Nu, e, nu ține de noi, dar este un lucru bun. Să, lucrurile trebuie să înceapă acum, cu semnarea și ratificarea uh, AP, acordurile de parteneriat economic. Dacă se va întâmpla asta, nu vor mai fi probleme. Așa văd eu lucrurile. Și, bun, eu rămân cu întrebarea mea, de ce se întâmplă lucrurile abia acum și nu cu câteva luni în urmă? Dar uh, eu văd acum care este problema cu actele delegate. Da, mulțumesc, Sandra. Puteți să ne transmiteți un mesaj foarte limpede delegaților din Kenya, care ar fi situația după ce Kenya va fi ratificat uh, AP. Este adevărat, după cum spune și Christoph Fielner, că problema se va rezolva și că vor obține acces liber, fără contingente, fără taxe vamale la piețele europene. E adevărat? Puteți garanta acest lucru? Da, bun. Există o serie de alte întrebări din partea colegilor. Sandra, mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului ministru pentru că a venit uh, aici și pentru prezentarea atât de amplă a angajamentului uh, pe drumul european. Noi așteptăm cu nerăbdare o extindere a relațiilor noastre dincolo de uh, aspectele comerciale. Suntem conștienți de schimbarea de dispoziție a cetățenilor europeni. Vreau să vă spun mai întâi că obiectivul nostru este de fapt acordul regional. Însă, după cum s-a mai spus, din punct de vedere legal, statele comunității este africane au convenit să semneze deja la acel summit sau la întâlnirea ministrilor comerțului. Deci fiecare dintre statele membre este liber să semneze acordul. Pot, îl pot semna și în punct de vedere legal vom merge mai departe. Dacă Kenya semnează și ratifică, cum spuneam mai devreme, nu e ca și cum APE ar fi declanșat, însă ceea ce se va întâmpla, Kenya va rămâne în acel MAR, regulamentul referitor la accesul la pe piețe. Bun. Acum aș vrea să mulțumesc din inimă onorabilui membru Scholz pentru că a avut o prezentare foarte detaliată a unui acord care este destul de complex, ca toate ape de altfel, și el a explicat toate fațetele acestuia îi sunt recunoscătoare pentru trimiterile la dezvoltarea durabilă, dezbaterea bună pe care am avut-o cu Laurent Bartels. Mi s-a spus că, bun, oricare ar fi abordarea, este o clauză de non-execuție care e legată de cote. Nu, În fine, am fost convinsă și am rămas convinsă că este o clauză care oferă UE posibilitatea pe care și-o dorește, posibilitatea de a examina drepturile omului într-un anumit fel, la fel și în această regiune. Aș vrea să-mi exprim dubile, din punctul meu de vedere, sau al Comisiei, eh, referitor la GSP, mai degrabă decât GSP+. De ce? GSP este regimul pe care îl putem oferi automat, fără niciun fel de aplicații, însă pentru GSP Plus trebuie să existe o candidatură în umirea, după umirea mea părere, nu este posibil să se ofere privilegii uh, celor care eșuează în a ratifica un AP. Din punct de vedere al ministrului invitat, am dedus că uh, este vorba de un stat care își dorește neapărat un AP, își dorește mai degrabă o relație de parteneriat decât un GSP sau GSP+. Plus. Deci, nu în mod intenționat m-am referat, referit doar la GSP și nu GSP+. Plus. Anumite lucruri trebuie puse în ordine. Este un acord cu o regiune în grad mare de liberalizare. 65% din uh, schimburi uh, se referă la un comerț cu state care sunt deja membre OMC. Comerțul cu UE reprezintă 17%, deci este la un nivel destul de redus. Există un moratoriu de 7 până la 12 ani, vă pot explica în uh, detaliu ce înseamnă asta, apoi perioada de implementare, deci vorbim despre 2043 ca termen limită pentru implementare. Nu știu dacă ne putem raporta aici la cele 17% ponderea schimbului comercial cu UE. Apoi cooperarea, un, un care a fost foarte discutată împreună cu clauza respectivă. Capitolul este crucial pentru că această regiune își dorește și infrastructura necesară continuării acestui drum. Ei își doresc să devină un hub în Africa, dincolo de bunuri și servicii și comerțul respectiv. Eu cred că nu am prea multe întrebări rămase. Sunt de acord cu Kelton Darling. Trebuie să păstrăm coerența în politica de dezvoltare. În continuare, ne dorim un acord regional și sunt foarte optimistă că vom reuși să-l și obținem. Totodată în lumina celor spuse de distinsul ministru din Kenya în această dimineață. Totodată, în cele din urmă, dacă ne vom referi la problema ridicată cu privire la evitarea întreruperilor, cum putem evita aceste întreruperi, cum putem păstra Kenya sub incidența acelui regulament cu privire la acces, trebuie spus că APE va fi cel care va guverna regiunea, dar aici trebuie să îi avem pe toți în barca noastră. Mulțumesc! Helmut. Mulțumesc că aveți o întrebare. Și a existat o întrebare, dacă am înțeles bine. Dacă Kenya semnează și ratifică acordul sub actul delegat, așa cum l-am citit, da? Deci dacă ei vor face ceea ce spun, atunci noi nu vom avea probleme. Da, sub MEAREA, deci sub regulamentul referitor la accesul la piețe, strict sub, acest, sub incidența acestui regulament. Dar trebuie să lămurim. Am avut deja dezbaterea asta în această dimineață și temerile exprimate de anumite, anumiți membri cu privire la Kenya trebuie acoperite de acest act delegat. Da, actul delegat acoperă exact această problemă. Am pregătit actele delegate în lumina diferitelor situații și, de fapt, referitor la cazul special al Keniei, E clar că o ratificare a apei din 2014 oferă posibilitatea de a rămâne sub uh, regulamentul respectiv cu, ref- cu privire la accesul pe piețe. Mai există Ghana și Coasa de Fildeș care au alte uh, instrumente compatibile. Mari e alt instrument. Doar ca să fim siguri, nu? Asta înseamnă că semnăm, ratificăm, dar suntem convinși că raportul nu este pus în aplicare, deci vă, dați vă da acces la piață. Și deci sunteți în regulă cu OMC pentru un acord care sunteți sigur că nu va funcționa. Asta e. Nu, nu, nu, nu, Si on est sûr que les quatre autres ne vont pas le ratifier. Dacă suntem convinși că cele patru nu vor ratifica, dar una ratifică și deci nu va intra în vigoare, pentru că pentru a intra în vigoare are nevoie de cinci semnături. Știm asta, că asta s-a negociat inițial. Suntem siguri că ceilalți nu vor face. Unul o face și trebuie să, să spunem și celălalt să o facă. Mai ales în Africa de Vest. Deci doar ajunge ca unul să o facă pentru a avea acces la piață. Deci, dacă confirmați asta, ar fi foarte interesant pentru Kenya, dar și pentru alte țări africane. If, if I may, I want to recall that I said we kept in mind... Am reamintit că am ținut cont de diferitele situații din diferitele țări. Referința la Africa de Vest nu e corespunzătoare pentru că cele două țări care au semnat uh, acordul interimare, asta nu este cazul Keniei, deci comparațiile nu, sunt, nu se potrivesc. În al doilea rând, spune că statutul de compatibilitate OMC al MAR nu e ceva nou. Și am tot discutat uh, chestiunea asta și ne-ați ajutat uh, mm, agenda noastră pentru a avea o relație compatibilă OMC, ca să spun așa, cu Africa. Deci acum suntem într-o situație foarte bună, pentru că în final uh, doar o singură țară uh, se va conforma condițiilor mari, toate celelalte vor avea instrumente uh, compatibile uh, OMC. Poate în acest moment Tanzania trebuie să se mai gândească, dar cred că dacă vor semna și ratifica, vor avea un instrument pe deplin compatibil. Vom avea ratificarea tuturor acestor țări pentru SADOC și vor avea, uh, vor beneficia de un EPA și în Africa de Vest. Și un detaliu tehnic, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Aceste acorduri EPA au un calendar foarte îndelungat de implementare. De exemplu, Ghana sau Coasa de Fildeș Uh, dacă optează pentru un acord interimar, nu, se va, nu va fi nicio problemă, pentru că în timp uh, vor uh, implementa întregul acord. E vorba de o perioadă de 10 ani și în 10 ani sunt convinsă că vom avea și un acord general cu Africa de Vest. Trebuie să ne gândim și la faptul că e vorba de un proces treptat și dinamic. Hai să respectăm diferitele alegeri și situații și nu să credem întotdeauna că EPA e, e un uh, o măsură croită, uh, în fine, o măsură care este, nu face diferența de la țară la țară. Nu, noi ținem cont de diferențele și de instituțiile fiecarei țări, le respectăm și fiecare trebuie să-și ia o decizie la nivel înalt, dar toată lumea poate semna. Kenya e liberă să semneze, nu trebuie să ne ceară nouă uh, permisiunea ci să ia decizia ei înșiși. Mă scuzați că am fost mai pedagogic aici, dar aș dori să evităm comparațiile în, între situații uh, totalmente diferite. Sigur, eticheta e EPA, dar situația din punct de vedere juridic e complet diferită. Vă rog. Excuse me, minister. Uh, Dați-vă, domnule ministru, puteți să-mi dați niște date concrete pentru semnare și ratificare, că ați menționat luna septembrie. Dar ne puteți spune mai exact când considerați că se va întâmpla? răspund, domnule președinte, vă mulțumesc pentru întrebare. Am dori să semnăm acordul chiar mâine dimineață. Nu mă întorc în Kenya fără să semnez acordul. Așa am spus. În ce privește ratificarea, am stabilit chiar uh, seara trecută că Parlamentul nostru va lua o pauză mâine. În fine, e chiar la momentul potrivit, nu? Se vor întoarce la lucru doar la, pe data de 2 octombrie din nou, o dată foarte interesantă, însă ținem cont de asta. Nu dorim să pierdem accesul la piață nici măcar pentru o zi. Pentru că sunt uh, comenzi de onorat, uh, așadar angajamentul de asemenea există și bazându-ne pe regulamentul uh, de funcționare al Parlamentului vom vedea cum putem ratifica cât mai curând. Sigur trebuie să prezentăm documentul în fața Parlamentului, însă există angajamentul din partea Guvernului Kenya și suntem hotărâți să facem totul pentru a asigura accesul la piață. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc, domnule ministru, și acum Helmut. I want to thank the minister. Vreau și eu să mulțumesc domnului ministru și tuturor colegilor care au contribuit la dezbatere și la discuție. Și vreau să spun că dacă mâine se va semna, semna acordul, nu văd de ce ar mai continua actul delegat. Ca și pentru celelalte țări, după cum s-a spus în al doilea rând. Vreau să mulțumesc pentru toate contribuțiile și uh, clarificările care au fost aduse la conținutul dezbaterii. Acum trebuie să vedem ce se va întâmpla cu celelalte țări. S-a spus că trebuie ținut cont și de aspectul regional și pe asta ne și concentrăm noi în relația noastră uh, cu Africa. Asta și spune tratatul de Lisabona cu, pentru cooperarea acest, uh, cu asemenea țări și uh, după asta trebuie să ne ghidăm și noi în ce privește poziția Parlamentului European, în ce privește ratificarea acestui acord. Asta mă duce la cea de treia observație, că sigur trebuie să să vedem ce se întâmplă cu celelalte patru țări, să vedem care e poziția fiecăreia în legătură cu viitoarea cooperare economică comercială cu UE. Asta ținând cont de o dezvoltare durabilă a uh, acestei regiuni. Asta ar fi chestiunea. și voi propune coordonatorilor și un calendar pentru ce urmează să facem pe viitor. Mulțumesc. Uh, is the end of this uh, point. Eight, uh, 11 and... Mulțumim, spune președintele. Trecem acum la punctul 12. E o discuție similară uh, cu e vorba de Africa de Vest și Ghana. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Dau cuvântul raportorului nostru, domnul Fielner. Mulțumesc, o să încerc să fiu succint, că dezbaterea privitoare la EPA a durat deja destul. În 2008 a fost încheiat acordul, acum Ghana a semnat și ratificat uh, în Parlament pe durata verii uh, aceste cuprinde și aspectul cooperării regionale și sperăm ca până în octombrie să fie semnat și ratificat. Asta și sper, am și sperat noi. Dar această EPA este doar o soluție temporară. Pentru că, sigur, un acord interimar și temporar nu este la uh, fel de bun ca unul permanent în ce privește cooperarea regională. Însă, E vorba de acces uh, liber al uh, produselor din Ghana pe piațele, piețele Uniunii Europene, Apoi există o perioadă de 15 ani pentru liberalizarea uh, accesului pentru Ghana. Bun, acum scopul nostru ar trebui să fie, să sperăm ca un acord interregional să intre în vigoare și să nu ne bazăm pe acest acord de, uh, temporar. Însă, sigur trebuie să respectăm suveranitatea fiecăruia. Uh, Asta a fost opțiunea Ganei și trebuie să respectăm. Deci ar trebui să ne dăm acordul uh, cu aceste EPA interimar și apoi să urmeze ratificarea și semnarea. Și cam atât am avut de spus. Thanks very much. Um, well... <laughs> Julie, mulțumesc. Mulțumesc. După toate discuțiile din această dimineață, e greu să nu conchidem că, până la urmă, în cazul Ganei, eh, i-am stresat până când au acceptat și am văzut peste vară că și Gana și Costa de Filde, și că nu e vorba numai de Gana, până la urmă, au, au răspuns uh, uh, amenințărilor comisiei de a pierde accesul la piață prin ratificarea EPA. E bine de reamintit că a fost încheiată acum 10 ani într-un context economic foarte diferit. Și cred că e și mai interesant uh, să reflectăm asupra discuțiilor anterioare în legătură cu Kenya și comunitatea țărilor din Africa de Est, țări care uh, Uh, cărora li s-au aplicat aceleași reguli în ce privește accesul pe piață, dar sunt tratate foarte diferit în legătură cu menținerea accesului la piață și preferințele ca rezultat al situației celor două EPA care n-au fost complet semnate și ratificate de toate părțile. Asta cred că este complet incorrect, dacă e să fim cinstiți, mai ales când vedem acest acord uh, EPA interimar, interimar mă scuzați, uh, e expirat, uh, nu e echilibrat și nu reflectă contextul de astăzi. E complet depășit. Dacă vedem calendarul eliminării tarifelor, e foarte diferit de ce, ce s-a convenit în 2014. Asta înseamnă că creăm diferențe în zona ECOVAS și subminăm integrarea regională. Strategia noastră de la început spunea că tocmai uh, integrarea regională e una din principalele noastre priorități în uh, ce privește uh, Africa. Deci, în ce privește dezvoltarea durabilă, drepturile omului, nu există capitole dedicate acestor Societatea civile. nu este menționată nici măcar o dată în acordul interimar. Comisia spune că acest acord va fi înlocuit de EPA ECOVAS atunci când va fi final ratificat și e bine că există entuziasm și optimism în politică, însă e important să fim și realiști cât de cât. Și nu cred că va exista nicio ratificare ECOVAS-EPA în viitorul apropiat. Nu există același impuls în Nigeria ca în alte țări, nu există o prioritate de top. Uh, Comisia a spus-o clar în această dimineață că există alte priorități în Nigeria în acest moment și Comisia nu are nici asemenea la, aceleași pârghii uh, și aceeași influență asupra guvernului nigerian cum, pe care le-ar avea sau influența pe care o are, se pare, în Ghana sau uh, Costa de Fildeș unii colegi a spus că ar trebui să vedem ce are de spus uh, regiunea. E bine că domnul ambasador al Keniei este aici în această dimineață, domnul ministru de asemenea, ministrul comerțului din Ghana a spus că unul din principalele motive uh, ale uh, semnării a fost uh, preîntâmpine pierderile comerciale, dar asta nu este ceva care să ne spună că ei sunt foarte entuziaști, ci ne arată doar că ei au cedat presiunii de a semna. Și încă ceva, cred că cel mai important aici e faptul că mm, aceste acorduri uh, intermediare au fost semnate și ratificate nu ne răspunde ce se întâmplă cu promovarea integrării regionale. Noi trebuie să promovăm relațiile economice între țările vecinate din Africa. Vedem ce se întâmplă în Africa de Est, în regiunea ECOVAS, sunt multe de făcut în acest sens și ce facem noi e că ridicăm bariere între țările vecinate. Asta cred că este complet contrar obiectivului afișat de Comisie și Parlamentul European în trecut în ce privește dezvoltarea de acordul de parteneriat economic. Mulțumesc, domnul Lunz. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. ECR, după ECR susține acordul interimar, însă, după cum s-a spus, grupul PP am fi preferat uh, un acord regional. sperăm că se va și realiza în plus față de ce a spus uh, colegul meu, am și niște întrebări în legătură cu situația din Nigeria. Poate comisia dispune de mai multe informații. De ce Nigeria n-a putut uh, semna acordul? Oare pentru că guvernul uh, recent ales nu și-a dorit-o sau n-a putut să o facă? Ce înseamnă asta pentru acordul cu Africa de Vest? va rămâne nesemnat acordul sau Comisia speră că se va rezolva până la urmă situația și da, ce face Comisia ca să se și întâmple așa? Poate întrebarea cea mai importantă. Și sigur în plus, pentru că discutăm despre Ghana, dar și Coasta de Fildeș, ce se va întâmpla cu acordurile interimare cu aceste țări? Mulțumesc! Helmut? Uh, our shadow is not uh, Helmut. Voiam să fac încă o observație suplimentară care încă n-a fost spusă de nimeni. Nu înțeleg pe deplin de ce Ghana a semnat acordul interimar care are niște linii tarifare complet diferite față de cele negociate în uh, EPA. Programul regional nu este, deci, un Uh, program care a fost convenit în 2007. Și de aceea cred că ratificarea și aplicarea EPA uh, de atunci periclitează situația. Deci nu facem cu Ghana ce facem cu Kenya. Să-i păstrăm în regulamentul privind accesul pe piață. Asta e prima problemă. A doua problemă există o reducere tarifară în Cotonou. Și în Ghana uh, aceste reduceri tarifare se plătesc uh, la final. Shocking um, line into the regional deci, uh, introducem această linie de șoc în cooperarea regională. Și al doilea subiect, care este unul politic. Dacă ne uităm la diversele țări ECOVAS, uitați-vă la Mali, ce se întâmplă acolo? O represiune chiar stimulează dezvoltarea în această țară, pentru că există o situație politică și socială foarte dificilă folosită de alte forțe în scopurile proprii. Nu vreau să intru în detalii, dar atunci când vorbim despre apărarea industriei nucleare din Franța în Mali, spre exemplu, apare presiunea din partea grupurilor islamice. Deci intrăm într-un în complexitatea dezvoltării sociale și politice. Și e un subiect pe care voiam să-l ridic atunci când analizăm doar aspectele comerciale. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. În primul rând uh, vreau să-i mulțumesc încă o dată domnule Scholz pentru această întrebare foarte tehnică. A spus uh, rată tarifare diferite. Nu, sunt, uh, e aproape aceeași uh, ofertă, niște schimbări marginale. Pot să vă spun, uh, pentru categoria A începerea implementării este identică cu EPA pentru ECOVAS. Există un calendar diferit, dar ceea ce s-a întâmplat este că avem o nomenclatură diferită. E o nomenclatură din 2007 care trebuie să fie tradusă în, în 2012 și schimburile Uh, cu ministrul Hanatete uh, s-au învărtit uh, adesea în jurul acestei, acestui aspect tehnic. Dar putem avea o reuniune bilaterală pe această temă, dacă doriți. Vreau să spun că trebuie să fim foarte conștienți de faptul că Ghana este o economie diversificată și care are produse cu valoare adăugată. Sunt lucruri care sunt făcute în Ghana, pentru a fi exportate cu preferințe, dacă vor să rămână competitivi. Asta e o veste foarte bună pentru noi și Europa este cel mai mare importator de produse cu valoare adăugată din Africa. Dacă ne uităm la statisticile din uh, băncii mondiale. Pe de altă parte, Nigeria este exportator de petrol, deci nu se poate spune că ne alegem relațiile. Nu, este alegerea suverană a țărilor respective. Uh, o țară care este foarte limitată din uh, punctul de vedere al diversificării, deci nu este foarte interesată uh, să aibă un acord preferențial. Dar în Nigeria există o dezbatere aprinsă, în ciuda faptului că există și alte priorități, și guvernul este pe deplin angajat în promovarea discuțiilor. Ministrul Economiei face acest lucru uh, și noi încercăm să-i ajutăm și participăm la reuniunea organizată de ei. Deci este un proces pe care îl salutăm pentru că ne bucurăm să vedem că nigerienii se ocupă de viitorul lor, pentru că și ei au înțeles a se baza pe o, un singur bun, uh, cum ar fi petrolul, cu fluctuațiile sale, nu este neapărat o idee bună. Ghana a fost cât se poate de răbdătoare, trebuie să spun, pentru că Ghana așteaptă din 2007. Aș spune chiar 2006, pentru că în 2006 au înțeles că nu vor avea un acord uh, regional și atunci au semnat unul, unul interimar și au amânat gratificarea până acum. Dar acum vor ca investitorii lor să nu fie uh, tot timpul sub amenințarea uh, renunțării la acest regim. Dar uh, să știți că suntem pe deplin angajați să ajungem la aspectul regional, domnule președinte. Așa cum a explicat și raportorul, este un acord mai bun mai ales în ceea ce privește regulile de origine. Pentru că aici chiar este un acord mai bun și am încredere că vom ajunge acolo. Insist asupra faptului că avem o situație care se va dezvolta treptat. Implementarea acestui EPA, având în vedere profilul liniilor tarifare de la început, chiar de la primele linii tarifare, nu va deranja uh, regiunea. Deci, sincer vorbind, sper că v-am liniștit un pic tamerile. Acum, dana a ales un instrument pentru care optase deja în 2007, pentru că așteaptă să se miște și regiunea, dar asta nu s-a întâmplat. Am speranțe mari că acest lucru se va schimba, pentru că în 2007 nu aveam un uh, tarif extern comun, așa cum avem acum în ECOVAS. Asta înseamnă că EPA se poate ancora mult mai ușor acum decât în trecut. Poate aveam uh, în vorbe, dar uh, în realitate practic nu exista. Astăzi avem un tarif extern comun, ceea ce îmi dă speranțe că mai devreme sau mai târziu Nigeria uh, se va integra în progresul EPA. Mulțumesc, domnul Fianar. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu Ciudu în ceea ce privește uh, problemele acordului interimar. Cred că mm, chiar în, din titlu reiesc problemele. E clar că sunt elemente care nu apar aici care apar în uh, epaul final. Acordul interimar a fost creat ca o casă de siguranță, a fost negociat ca atare de către parteneri. Și înțeleg că Gana dorește să meargă pe acest drum și să folosească această clasă de siguranță pe care am negociat-o atunci când uh, se încheie uh, regulamentul privind accesul la piață. Pentru că atunci când tot vorbim de amenințări și de presiuni eu nu pot accepta asta. Deci Pentru că noi am convenit că regulamentul privind accesul la piață va fi eliminat la un moment dat. Marea majoritate a Parlamentului, inclusiv grupul dumneavoastră, că am negociat cu vecinul dumneavoastră. Deci noi am fost de acord că regulamentul privind accesul la piață trebuie să fie încheiat și acum trebuie să discutăm cum putem ajuta pragmatic diversele țări. Am discutat cu Kenya și sper că, deși tot spuneți că e presiune, sper că grupul uh, socialiștilor și democraților va susține abordarea noastră, pentru că plasa de siguranță a fost construită tocmai pentru o asemenea situație. Ghana vrea să o folosească și nu văd niciun motiv pe care l-ar putea avea cineva care a făcut parte din acel noi care a acceptat situația, ar trebui să împiedice lucrurile acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vom continua, bineînțeles, această discuție. cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult și acum sesiunea publică a INTA se închide și în două minute vom începe reuniunea coordonatorilor.